Bună ziua, dragi colegi, dragi colegi. Este 42 și minute și vă aș propune să începem reuniunea noastră. Astăzi uh, urmează să alegem uh, biroul Comisiei pentru Control Bugetar și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că regulamentul de procedură, în conformitate cu articolul 204, prevede procedura aferentă și în conformitate cu aceasta este posibil ca eu, ca președinte anterioară, să conduc uh, lucrările în timpul alegerilor pentru președinte și vicepreședinte. Aș dori ca acei colegi care prezintă alți uh, membri să îmi comunice acest lucru. Până acum, Brian Hayes îl înlocuiește pe Petri Savama, doamna Schuller Hansa la Franca, doamna Petula îl înlocuiește pe domnul Matușelo și v-aș întreba dacă mai există alte observații din partea PPE-ului. În acest sens, văd că nu este cazul. Socialiștii uh, mi-au comunicat că doamna Kallenbach îl înlocuiește pe domnul Gaier și este înlocuită și domn, e înlocuit și domnul Liberatski. La liberal mi s-au comunicat de asemenea două înlocuiri. Doamna Grigole îl înlocuiește pe domnul Toerer. Din partea GUE nu am comunicări. Îl văd pe domnul De Jong, la versi, văd pe cei prezenți și din partea NF, ca de obicei, nu văd pe nimeni. Și de la ECR fuseseră două înlocuiri. M-am întrebat cât timp să-i mai așteptăm pe colegii de la socialiști, dar stabilisem ora 4. Acum este 4 și 3 minute, deci se cuvine să începem. Vă propun să trecem la alegerea președintelui. Uh, propuneri din partea dumneavoastră, vă rog. Propunerea noastră pentru președinția acestui, acestei comisii este doamna Gresle. Mulțumesc dacă există și alte propuneri. Se solicită vot secret? Vă întreb? Dacă nu, prin aclamare. Mulțumesc. Mulțumesc pentru primul vicepreședinte. Vă întreb dacă există propuneri. Până acum fusese domnul Vogan și până acum n-am niciun fel de propunere. Poate că se cuvine ca și socialiștii să facă o propunere acum, vă rog. Nu este aici, așa că îl propun eu din partea socialiștilor și democraților, tot pe Derek Von, cel care a fost și înainte. Deci este propus Derek Vaughan. Vă întreb dacă mai există și alte propuneri. Nu este cazul. Se solicită vot secret. Întreb. Văd că nu este cazul. În consecință și colegul Vaughan se ales prin aclamare. Ja, und der hat auch äh, schriftlich akzeptiert, er a, acceptat în scris să fie propus. Atunci cel de-al doilea vicepreședinte. Dreptul de a face o propunere îi revine colegului. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș propune pe Indrek Taran din partea grupului nostru. A făcut uh, acest lucru și în prima jumătate a mandatului. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte propuneri, văd că nu se solicită nici vot secret. Prin urmare, și acest post se alege prin aclamare. Trecem la cel de-al treilea vicepreședinte. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Numele ALDE o propunem pe Martina Blobalova a deținut această funcție și până acum. Vă întreb dacă există și alte propuneri, văd că nu este cazul, nu se solicită nici vot secret, prin urmare o alegem prin aclamare. Și aș dori cu această ocazie să-i mulțumesc pentru maniera în care m-a reprezentat. Trecem la cel de-al patrulea vicepreședinte. Vă întreb dacă există propuneri. Président, je propose la candidature de... Vă propun candidatura domnului Ivan, Cătălin Ivan, aici alături de mine. My friend. Mai există și alte propuneri. Deci este propus domnul Cătălin Ivan, dacă nu mai sunt alte propuneri și nu se solicită vot secret, atunci îl alegem și pe domnul Ivan prin aclamare. Thank you. Thank you, ich freue mich, auf die Mă bucur uh, și aștept cu interes viitoarea colaborare cu toți dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc, iată că am ajuns la finele acestui punct și trecem la ordinea noastră de zi normală. Deci continuăm cu punctul 6. Colegii Marias, bitte. Domnule Marias, Marias, vă rog. Mulțumesc. V-aș ruga să faceți demersurile necesare pentru ca să existe interpretare și în uh, Elena. Acum am să urmăresc engleza, dar sper că data viitoare vom putea beneficia și de interpretare în limba noastră. Cu siguranță, dumneavoastră sunteți membru nou. Uh, aș dori să vă urez bun venit. Ne bucurăm că există și uh, deputați în comisia noastră din uh, Grecia, pentru că Grecia deseori ne dă dureri de cap. Cu siguranță pe viitor veți beneficia și de interpretare. La punctul 7 aș dori să vă comunic că limbile în care există interpretare sunt disponibile în cont news și se orientează după membrii care au făcut parte Până acum, din această comisie, solicitări de modificare a ordinii de zi nu există și iată că ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de misiunea Comisiei Cont în Italia din vara trecută, unde a fost și destul de cald. Și am să-i dau acum cuvântul doamnei Glabaiova, care a și fost șefa acestei delegații. Vă rog, Martina. Mulțumesc foarte mult, domnule pre- doamnă președinte. Felicitări dumneavoastră și colegilor vicepreședinți. A fost o misiune foarte interesantă și cred că mai sunt multe de discutat pe această temă și în viitor, pentru că există rapoarte care se leagă de această temă care urmează să fie elaborate. Cred că discutăm de un lucru foarte important pentru Europa. Este vorba de ocuparea tinerilor. Poate că e mai bine să așteptăm să se finalizeze felicitările personale. Vreau însă să spun că în conformitate cu Eurostat există peste 4 milioane de șomeri tineri în Europa. Este vorba de uh, oameni mai tineri decât 25 de ani. Italia a fost aleasă pentru această misiune pentru că șomajul în rândul tinerilor este unul cel mai, dintre cele mai ridicate în Europa. Mă refer la datele din 2015. În Italia, puțin tineri uh, participă la piața muncii pentru că se confruntă cu dificultăți majore. Noi am vizitat două regiuni cu un șomaj foarte ridicat lucru foarte îngrijorător. Deci, practic, cele mai uh, grave exemple pe care le-am putut uh, vedea. Am vizitat Sicilia și Calabria și trebuie să spun că programul de garanție pentru tineret este primul program pentru politici active în domeniul muncii, care are un management centralizat și și se bazează pe măsuri identice în toate regiunile și standarde de cost. În uh, Gestiunea este în cooperare cu nivelul regional și național. Vă imaginați așadar cât de complexă este gestionarea acestui program la nivel de regiuni. La momentul vizitei noastre în iulie anul trecut, în Italia erau înregistrați 1,1 milioane tineri în acest program de garantare pentru tineri. Am vizitat diferite proiecte care sunt finanțate din acest program și am avut o serie întreagă de schimburi de opinii cu autoritățile locale și regionale din Sicilia și Calabria <clears throat> și de asemenea am avut discuții și cu autoritatea de management uh, la nivel național. Problemele identificate la nivelul acestor regiuni se referă în primul rând la finanțare foarte complexă, cu foarte multe opțiuni prin Fondul Social European și Garanția pentru Tineret. Implementarea se realizează prin mai multe programe operaționale, fie la nivel de autoritate de management centrală sau autoritate de management regională, ceea ce complică lucrurile. Apoi am constatat că există o lipsă de capacitate administrativă pentru procesarea tuturor dosarelor în mod rapid, ceea ce duce la plata cu întârziere a granturilor pentru candidați. Ne-am întâlnit cu tineri care nu beneficiaseră de plăți din program timp de un an. Am mai constatat că ambele regiuni uh, stabilesc și organiz- o organizare intermediară la nivel regional și este un lucru salutar acest lucru. Mai considerăm că este crucială asistența din partea Comisiei Europene și aș dori să mulțumesc Comisiei, pentru că există reprezentanți din partea Comisiei aici, care nu ne-au furnizat doar uh, informații și statistici foarte utile, ci am constatat că au și legături foarte bune cu ambele regiuni și încearcă deja să rezolve problemele de la fața locului. În recomandările pe care le-am formulat și care există pe pagina de web. Este un raport destul de lung, dar uh, va fi util pentru dosarele viitoare pe această temă. Deci încurajăm uh, consolidarea de capacități uh, administrative, dar și integrarea de sisteme IT. De asemenea, considerăm că este fundamental să se combine implementarea fondurilor disponibile din partea statelor membre cu o asistență concretă din partea Comisiei și sunt curioasă uh, ce va spune uh, Comisia în acest sens despre pașii viitori. De asemenea, punctăm faptul că cooperarea între nivelele naționale și locale este importantă pentru recrearea încrederii tinerilor. Noi am fost uh, oarecum șocați de această lipsă de încredere din partea tinerilor Aici trebuie să lucrăm. Și e nevoie de mai multă cooperare, mai multă coordonare între toate nivelurile, local, regional, național și european. Și nu în ultimul rând, Comisia subliniază importanța abordării bazate pe rezultate pentru uh, schema de garantare pentru tineret, care se finanțează se finanțează prin Fondul Social European și în acest sens trebuie să avem grijă ce proiecte se vor recomanda pe viitor și ce rezultate concrete ne dorim în statele membre. În final, așa cum am menționat, aș dori să mulțumesc Comisiei și tuturor colegilor pentru că cred că a fost o misiune foarte utilă, cu un uh, mare caracter informativ Aș dori de asemenea să mulțumesc secretariatului pentru excelenta organizare, felicitări. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți. Trebuie să spun că am avut câteva probleme de organizare interne în ceea ce privește participarea unor colegi, pentru că deputați uh, locali uh, s-au înscris în ultimul moment, deci uh, mi-aș dori ca pe viitor să avem un fel de reguli cu termene mai clare în ceea ce privește participarea colegilor noștri din alte comisii, pentru că nu e ușor de gestionat uh, o astfel de delegație dacă intervin uh, schimbări de ultimă oră neanunțate. cu siguranță și alți colegi mă vor mai completa. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați condus această misiune și pentru toată munca pe care ați depus-o, pentru că știu că e neces- nevoie de multe eforturi pentru așa ceva. Mulțumesc încă o dată, i-aș invita pe colegi să facă comentarii, în special cei care au participat. Domnul Vali, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc și eu Martinei pentru că a fost o vizită foarte interesantă pe care de altfel am propus-o chiar eu în această comisie. Pentru că în uh, Italia s-au uh, primit multe fonduri pentru gestionarea acestui fond. <clears throat> și Dat fiind faptul că aveam informații din partea curții de conturi uh, și altor statistici, a trebuit să înțelegem uh, de unde provin diferitele inadvertențe și deficiențe în a obține rezultate de pe urma acestui program. Eu aș face câteva observații de ordin politic legate de acest insucces. Pe de o parte avem regiuni care, din punct de vedere administrativ, nu au fost în stare să gestioneze uh, un număr atât de mare de tineri care vreau să participe la program și practic s-au uh, creat obstacole birocratice care au întârziat foarte mult plățile. Tineri uh, care s-au înscris la programe de ucenicie au apucat să fie plătiți uh, abia după un an. Vă dați seama frustrarea acestor tineri. Un tânăr care decide să facă, participe la un fel de program în Italia, să nu plece și care primește banii doar după un an. E adevărat că în aceste regiuni uh, șomajul este extrem de mare, dar au fost sute de cazuri de plăți tergiversate. Problema fundamentală acestui program uh, este că nu reușește să creeze locuri de muncă permanente. Pentru că dacă există o criză a cererii, dacă firmele folosesc acest program pentru a angaja pe tineri uh, pe o perioadă determinată pentru a profita de aceste fonduri, atunci acest lucru denotă o problemă structurală, pentru că firmele nu mai vor să angajeze personal pentru ca anumite zone din Europa să iasă din această depresie economică, e nevoie așadar de alți pași. După părerea mea, este nevoie de un control asupra activității politice pentru ca să nu se mai risipească resurse, dar trebuie investit, trebuie deblocate investițiile care să poată relansa din punct de vedere economic, în special aceste regiuni. Pe de altă parte, avem de a face cu o situație socială um, dificilă, iar uh, măsurile politice vor trebui să încerce să rezolve această problemă. Eu susțin că un compromis pe această temă nu ar fi sustenabil, în special pentru că mă ocup și, pentru că mă ocup și de partea de guvernanță și politică monetară. <clears throat> Acelor colegi care însă consideră că se poate găsi un compromis, le spun că trebuie găsită o soluție astfel încât firmele să considere că merită să angajezi tineri, pentru că altfel aceștia pleacă în alte țări, acolo unde dau de condiții mai avantajoase. Trebuie convinși tinerii să rămână în Italia dar uh, nu e suficient să le ofer doar un program de formare dacă după aceea nu își găsesc locuri de muncă. Deci trebuie puse în aplicare măsuri structurale pentru stimularea cererii, pentru că altfel nu văd cum acest program va aduce rezultate bune. Pe de altă parte, crearea unui sistem informatic uh, important ne-a permis să vedem care este situația în detaliu și acest lucru trebuie susținut și chiar sporit cu resurse intermediare. Pe de o parte, un miliard de euro, cât este valoarea programului pentru Italia, nu este suficient pentru a genera cererea necesară pentru a putea ieși din criză, <clears throat> în special în regiunile cu șomaj de 50% în rândul tinerilor. Acestea sunt consideratele de ordin uh, politic, sigur la care se mai adaugă și problemele administrative care trebuie subliniate. Mulțumesc. Frau Kollegin Chinici, bitte. Doamna Chinici, vă rog. Si, Mulțumesc. Bună ziua, eu îmi cer scuze pentru întârziere dar am fost în același timp și la Comisia Libe. Din păcate se suprapun destul de des programele acestor comisii. Îmi cer scuze și vicepreședinte Ignabeanova pentru faptul că nu i-am putut asculta introducerea. În orice caz, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați condus această misiune în Sicilia și Calabria, cu mare profesionalism, aș spune, dar mai ales cu dorința de a aprofunda detaliile acestui program despre care discutăm astăzi, programul pentru tineret. Situația din uh, sudul Italiei și, în general, în toate zonele în care se confruntă cu criză, uh, cu criza, pentru toate aceste regiuni, acest program a, a avut efecte benefice. Am constatat acest lucru și pe parcursul misiunii. Deși trebuie să recunoaștem că au existat și disfuncționalități, în special la demararea programului. Desigur, poate că administrația s-a confruntat cu un program nou și cu cereri foarte numeroase din partea tinerilor. Însă, odată depășite aceste dificultăți inițiale, programul a intrat în funcțiune. Sigur că există carențele care au fost evidențiate și în din partea colegului care a intervenit din partea mea, dar în ansamblu cred că programul funcționează. A scăzut cu 3% șomajul <clears throat> în uh, Sicilia, de la 59% la 56%. Din păcate, Sicilia înregistrează cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor. Concomitent, uh, însă și interesul în rândul tinerilor în această regiune a fost cel mai ridicat. Este vorba de tineri care au plecat de pe băncile școlii fără a avea o formare și care sunt descurajați vis-a-vis -vis de posibilitățile și oportunitățile care îi așteaptă. Și de aceea, unul dintre meritele cele mai importante a acestui program este de a-i readuce pe acești tineri aproape de piața muncii. Dovadă în acest sens este faptul și că în uh, Sicilia, partea principală a programului s-a concretizat în uh, ucenicii pentru acești tineri. Însă, sigur că în aceste regiuni din sudul Italiei, și aici trebuie să dau dreptate colegului meu, uh, numărul firmelor deja este mai mic decât în alte locuri din Italia. Aș mai adăuga că și multe firme au trebuit să-și închide porțile în urma acestei crize, ceea ce face ca locurile de muncă să fie și mai mult în scădere. Continuarea acestui program, în opinia mea, ar trebui să se concentreze asupra inserării tinerilor pe piața muncii, prin măsuri de consultanță și măsuri care să învețe să fie întreprinzător. Măsuri care au fost cuprinse și în prima parte a programului, dar care au fost mai puțin utilizate. Cred că asupra acestui tip de măsuri trebuie să insistăm. Iar, uh, sigur, pentru ca programul să devină mai eficient, este nevoie de măsuri complementare, așa cum a procedat uh, deja și guvernul italian, um, măsuri, uh, de pildă, bonusurile oferite pentru întreprinderile care angajează acești tineri. Sigur, la demararea programului au existat anumite disfuncționalități însă acest program a fost extrem de important pentru a favoriza recuperarea acestor tineri pentru piața muncii prin formare, dar, uh, repet, uh, sper că se va pune accentul mai mult în viitor și asupra unor măsuri um, care să vizeze pe să vizeze capacitatea antreprenorială a acestor tineri. Am avut uh, posibilitatea în această misiune să discutăm cu autoritățile locale și de aceea sunt convinsă că o abordare colaborativă din partea instituțiilor europene și, și prin implicarea noastră, a comisiei noastre, în care să urmărim și noi cum se desfășoară pe viitor acest program. Sunt convinsă așadar că printr-o astfel de abordare vom avea rezultate chiar mai bune pe viitor. și pe viitor, cred că în baza experienței de până acum și autoritățile vor fi mai bine pregătite. Astfel încât obstacolele administrative inițiale să fi fost depășite. Sperăm așadar că continuarea programului va duce la efectele scontate. Aș dori să mulțumesc încă o dată celor colegi care au participat la această misiune și de asemenea și tuturor funcționarilor care ne-au însoțit pentru că a fost o excelentă ocazie pentru noi să cunoaștem mai bine detaliile din uh, sudul uh, Italiei în ceea ce privește ocupația în rândul tinerilor și cred că și pentru noi aceste detalii sunt mai uh, importante și utile pentru a urmări mai bine implementarea programului cea de-a doua fază. Mulțumesc și e foarte bine că Martina își vorbește foarte bine italiană. <clears throat> Am și eu câteva întrebări și dori să știu ce știm despre caracterul durabil al acestei garanții pentru tineri. Și a doua întrebare, dacă acest uh, răspuns în mass media, în Italia, despre ce scrie presa, despre ce nu funcționează sau se raportează și despre lucrurile bune. Și, în al treilea rând, de ce trebuie să-i spunem garanția pentru tineret? Pare un nume cam pompos pentru ceea ce este, de fapt, și anume a califica niște oameni într-un timp relativ scurt. Nu cred că trebuie și putem să vorbim de o garanție. Ar fi fost mai bine să nu venim uh, așa de lăudăroși cu un program care nu cred că și va putea atinge niciodată aceste obiective propuse. Din partea curții îi urez bun venit doamnei Ivanova și șeful acesteia de cabinet, domnul Murphy. Aș da cuvântul acum, după care va lua cuvântul comisia, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați membri, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru această posibilitate de a vorbi în numele domnei Ivanova. După cum știți, dânsa e raportor pentru o serie întreagă de astfel de proiecte și dorea să fie aici astăzi, dar a avut alte angajamente. Felicitări domnului Dăbleva pentru raportul foarte complet și interesant pe care l-a prezentat mai devreme. Participarea membrilor curții în delegații cont pe astfel de subiecte de interes reprezintă o bună ocazie pentru curte să vadă lucrurile la fața locului, să discute cu diferitele persoane implicate. E o bună practică și credem că ar trebui să continue acolo unde se consideră că e necesar. Vizita în Sicilia și Calabria a fost foarte utilă. A fost, am avut două uh, întâlniri în zone unde șomajul este foarte ridicat. Am avut mai multe întâlniri și am elaborat până la urmă raportul nostru special cu privire la această garanție pentru tineret. Acest raport va fi publicat în aprilie, iar după publicare vom organiza o conferință la nivel înalt, aici la Parlamentul European, conferință la care vom invita toți membrii acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumim! colegul Jonton. Cine vorbește în partea comisiei? Bună ziua! Mulțumim! Mulțumim uh, domnului raportor și echipei sale. Am participat în această misiune, am fost implicați și mulțumesc pentru invitație și pentru că ne-ați pus la dispoziție și nou raportul încă înainte de Crăciun. Foarte pe scurt, ca să răspund întrebării dumneavoastră. Aș vrea să vă mai spun ce s-a întâmplat de la misiune încoace la nivel european, dar și în Italia. Și vă voi mai spune ceva și despre concluziile și recomandările pe care le găsiți în raport, paginile 4 și 5. În Italia, deci la nivel național, implementarea a continuat. Avem astăzi peste 1,1 milioane de înregistrări în acest sistem. Avem 800 de mii de tineri care le-am creat profilul și care sunt pe lista de așteptare. Și avem 400 de mii de tineri care au primit o ofertă concretă ofertă deci de, de formare, de internship, de pregătire. Sigur că nu au dispărut toate problemele, există multe povești de succes, dar există și probleme. Ă, sincer vă spun însă, uitându-ne la perioada de acum șase luni sau un an, au scăzut ă, știrile negative Iar uh, la nivel european, Comisia a venit cu un raport detaliat încă înainte de Crăciun, nu insist acum prea mult, vă aduc doar aminte și, și aceste cifre sunt interesante. De exemplu, la nivel european, 14 milioane de tineri care au intrat în scheme din sistemul uh, Garanția de Tineret din 2014 încoace, 1,4 milioane mai puțin tineri în șomaj, în concluzie și vedem același, uh, aceleași tendințe pozitive în Italia. Aici rata șomajului a scăzut în același timp de la 40% în 2015 la 38% în primul trimestru al 2016. Mai e un aspect interesant aici, și anume acest proiect a avut un impact asupra reformei politicilor pieței muncii și a introdus și o oarecare competiție între serviciile uh, publice, între partenerii publici și cei privați. Sigur că nu trăim într-o lume ideală și situația nu este ideală. Șomajul rămâne ridicat, uh, în special în aceste regiuni, Nevoile sunt mari în același timp, însă totodată vedem, nevo- vedem uh, eforturi, vedem uh, hotărârea celor din capitală, dar și din regiuni și în cele două regiuni menționate și vizitate. Iar în ceea ce privește recomandările, concluzia la pagina 4 ne spuneți că această garanție nu poate face totul, evident, Asta s-a spus deja. Nu e, nu e un răspuns, nu e un panaceu universal, dar își aduce un aport la îmbunătățirea situației. Situația din uh, Italia e complexă, dar ține și de, de țară, de, de sistem, de arhitectură complexă a autorităților, însă am văzut că colegii implicați încearcă să simplifice lucrurile și să le facă să meargă. Să vorbim de viitorul uh, garanției. Inițial era gândit doar pentru 2 ani, 2014-2015, apoi ideea era să cerem unor programe regionale să preia aceste programe naționale, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Italia a ales să ia banii suplimentari din ajustările tehnice, ca să dea un viitor acestui program. Am mai văzut în același timp o puternică coordonare de la centru din Roma, ajutând uh, regiunile. Da, recunoaștem că există o problemă cu uh, capacitatea administrativă și se încearcă trajutorarea regiunilor uh, înapoiate. Există la Roma o comisie de coordonare. Aici nu Comisia nu participă la cele întâlniri cu centrul și regiunile, dar reușim să-i convingem să susțină aceste probleme. La a treia recomandare, plățile întârziate. Știm că există, le-am întâlnit în întreaga Italie în unele regiuni situația e mai dificilă decât în altele. Sigur că nu e întotdeauna ușor să vii cu un astfel de program, lipsește și capacitatea administrativă, dar și aici tendința este pozitivă. Problemele care au fost aduse în atenția noastră au scăzut. A patra recomandare, asistența detaliată a comisiei, da, asta se întâmplă în special în uh, Italia și sperăm că se bucură de prezența noastră acolo, pentru că suntem prezenți foarte des. Acum, e și o limită în ceea ce putem face. Noi putem oferi multă susținere, multă consiliere, dar până la urmă depinde de munca lor. Însă, după cum spuneam, cooperarea atât cu capitala, cu ministrul, cu autoritățile toate sunt foarte bune. Iar în păstrarea fondurilor, a cincea recomandare, raportul a fost scris anul trecut. Lucrăm deja la ajustările tehnice. Știți că a fost adoptat uh, fondul de coeziune și o parte din aceste fonduri vor fi alocate viitorului fondului. Acest aspect e încă în discuție, dar asta depinde de Italia. Și un al doilea element de viitor se referă la revizuirea bugetară. Asta depinde de autoritatea de aici, desigur. Deci există o șansă ca programul să continue și banii să fie alocați acestui program de uh, garanție pentru tineret. Suntem de acord, după cum spuneam, cu raportul, cu concluziile sale. Avem o întâlnire mare în cadrul uh, cu privire la performanță. Rămâne de văzut și eu niște obiective de atins. Rămâne de văzut ce se întâmplă până atunci. Dar știți că ne pregătim și pentru viitor. Fără rezultate concrete, va fi dificil să vă convingem pe dumneavoastră aici la Parlament să oferiți un viitor acestor politici. Deci trebuie să ne arate bune practici și rezultate. Iar revenind la întrebările doamnei Gresle, sustenabilitatea sistemului. Am uh, răspuns pe undeva. Autoritățile sunt hotărâte să păstreze sistemul. Am vorbit despre finanțare. Noi credem că am uh, răspuns prin ajustarea tehnică deci se lucrează în strânsă legătură cu regiunile despre distribuirea fondurilor și se garantează astfel existența <clears throat> proiectului în Italia. În ceea ce privește presa, da, proiectul se bucura de multă atenție în anii trecuți. Am primit diferite povești care au ajuns la noi prin diferite canale și trimise și de dumneavoastră. Am luat notă de ele. Este și o campanie puternică de comunicare um, pentru că e vorba de oameni care se află de parte de piața muncii, oameni care preferă să joace pe calculator, care nu merg neapărat la birourile autorităților. S-a investit mult în această comunicare, cum să-i identifice, cum să-i atragă pe acești oameni și cum să-i facă să fără să plece de acasă, să-și caute de lucru sau să se pregătească. Eu am văzut multe materiale bune și îmi place comunicarea în acest sens. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și în încheiere dau cuvântul colegii noastre. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. No, îmi cer scuze spre doamna președinte Ines. Ai cuvântul. Da. Îmi cer scuze, nu doream nici de cum să întrerup. Au fost lucruri foarte interesante. Doream să adaug un lucru. Poate am înțeles eu greșit. Șefa de cabinet a doamnei Ivanova, care ne-a însoțit, Așa, cred că a fost o premieră, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată ca un șef de cabinet să ne prezinte poziția lor. Am senzația că stabilim un precedent ceea ce va duce cu sine alte asemenea situații. Dacă doamna Ivanova nu poate veni, asta e și punct. Putem discuta asta altă dată. Asta doream să încerc, să, doream să spun, să nu creăm un precedent. Doamna președinte, da, aveți dreptate și n-am fi permis acest lucru dacă nu am fi amânat deja de două ori punctul. Și de două ori doamna Ivanova a venit și n-am putut trata subiectul pentru că n-am ajuns să discutăm subiectul. Pentru că subiectul e important pentru dânsa și mulțumim pentru aceasta. Cred că uh, e un subiect important și pentru curte și de aceea doream iată să discutăm aici și îmi cer scuze că de două ori nu am reușit să avem această discuție. Martin, așadar. Da, mulțumesc. Ați spus în numele meu, Ines. A fost o cooperare foarte bună, am lucrat foarte bine cu doamna Ivanova. Ea ne-a dat cifre concrete, fiind implicată într-o serie de rapoarte speciale și vom reveni asupra lor în cursul acestui an. Mi se pare că acest an, în acest an vom discuta mult despre șomajul în rândul tinerilor. Am văzut că ei lucrează în acest sens și asta doream să mai spun că aș recomanda ca pe viitor să informăm întotdeauna curtea de conturi când avem astfel de misiuni, pentru că prezența lor poate fi foarte utilă. Faptul că dânsa nu putut fi prezent a fost explicat de doamna președinte, dânsa a fost aici de două ori și câteodată aceste întâlniri sunt greu de organizat. Această notă a fost nu doar un bun, un bun exemplu de cooperare cu curtea, ci și cu comisia. Pentru mine a fost uh, prima astfel de experiență, având alături de noi în misiune doi oameni din partea comisiei. Dacă toți sunt astfel, toți ar fi astfel, mi-aș schimba atitudinea față de descărcări pe viitor. A fost foarte profesioniști, am înțeles foarte bine și am văzut că au cooperat foarte bine și cu autoritățile din Italia, ceea ce e cel mai important lucru, de fapt. Asta este, aceasta este recomandarea noastră, să existe asistență mai multă din partea Comisiei și am văzut că există contacte frecvente, se află în într-o stânsă legătură și acest lucru este de apreciat. În aceeași ordine de idei, întrebați, domnule președinte, de uh, prezența în mass media. Am fost ajutat de biroul Parlamentului European de la Roma. Oameni de la acest birou au fost prezenți, au organizat două conferințe de presă, una în Sicilia și una în Calabria. A fost frumos pentru că eu eram singura care am vorbit direct cu jurnaliștii. Au existat și câteva interviuri ale colegilor. Dar uh, cred că pentru prezența Parlamentului și a Comisiei noastre acolo a fost o prezentare pozitivă în, uh, în presă. S-a vorbit despre ce facem noi, ce fel de misiune era și cred că prezentarea a fost pozitivă. Am văzut că mass media italiene, deși pe alocuri există probleme, mass media vorbesc și de cazuri de bune practici, deci nu doar de uh, părțile negative, așa cum face presa de obicei. În alt lucru pozitiv, așadar. În concluzie, cred că în acest an vom mai tot discuta acest subiect. Avem și un raport din proprie inițiativă. Vom vorbi uh, în continuare despre acest subiect mai există și o, un alt fel de raport de la uh, Comisia cu privire la ocuparea forței de muncă. La cont mai vorbim și de implementarea proiectului în statele membre, deci intrăm în uh, substanță. Câteodată perspectivele diferă, dar e bine să cunoaștem ambele perspective. Vom avea multe de discutat așadar. Cred că ar trebui să păstrăm această discuție și să întărim fondurile, ținând cont de specificul local și regional și provocările respective. Nu vreau să fac considerații politice, așa cum a făcut Marco, altfel aș vorbi mult despre crearea de locuri de muncă, motivarea tinerilor și probabil că aș fi de acord cu dumneavoastră că termenul garanție nu e tocmai un lucru pe care îl putem promite. Dar haideți să nu discutăm despre aceste consecințe politice aici. Chiar de dimineață, venind la Bruxelles, citeam un articol despre principale îngrijorări ale tinerilor europeni și principala îngrijorare este teama de șomaj. Cred că subiectul rămâne și ar trebui să-l urmărim de aproape. Mulțumesc tuturor colegilor, Comisiei Curții de conturi și cred că ar trebui să continuăm în acest sens, să urmărim ce se întâmplă în aceste regiuni și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Da, într-adevăr, follow-up-ul e important. Dacă nu insistăm, s-ar putea să nu se întâmple nimic. Am avut, dacă mi-aduc aminte, două rapoarte speciale și mai urmează două rapoarte. Deci cred că ar fi bine dacă rapoartele ar fi și pline de conținut. Ca să și motivăm de ce avem patru astfel de rapoarte. Deci ar fi important să avansăm. Noi invităm în scris curtea la orice astfel de misiune. Iar la ultimele două misiuni în state terțe, respectiv în uh, Ucraina și uh, Iordan. Nu ne-a vizitat nimeni, nu, nu ne-a însoțit nimeni, nu știm de ce, dar ne-am fi bucurat dacă ar fi fost cineva din partea curții. Poate se poate transmite acest lucru președintelui, noi ne bucurăm uh, ori de câte ori suntem însoțiți de un reprezentant al curții. Ne bucurăm de fapt de orice însoțire, cu excepția cazurilor când se încearcă să se controleze discuția, să se împingă într-un anumit sens. S-a mai întâmplat și asta. Atât la acest punct și trecem la punctul 9. Costul pentru astfel de elemente de implementare, un studiu foarte important. Avem și reforma uh, regulamentului bugetar, avem nevoie de informații în acest sens iar firma Deloitte, cu care Parlamentul are un contract cadru, a preluat acest studiu. Am tot mai puțin numele dumneavoastră. Îmi cer scuze. Vă rog să luați cuvântul. good afternoon, everybody. My name... Mulțumesc foarte mult. Mă numesc Tim de Maier. Sunt manager senior la Deloitte Consulting și vă mulțumesc că ne oferiți șansa astăzi de a vă prezenta rezultatele studiului nostru în ce privește costurile granturilor UE. Felul în care putem controla implementarea granturilor UE și costurile legate de aceasta. Așa cum vedeți, am o prezentare cu mine. Ați primit raportul integral, nu și această prezentare PowerPoint. Uh, și cred că am la dispoziție deja 15 minute să vă fac prezentarea noastră. Întâi de toate, scopul studiului a fost acela de a vă oferi mai multă înțelegere asupra costurilor legate de granturile UE și să oferim și unele recomandări asupra felului în care uh, ineficacitățile relaționate de uh, costuri în domeniul granturilor vor putea fi evitate în viitor. Iată de ce noi am analizat Uh, cadrul reglementar al proceselor de management de administrare a granturilor și am estimat uh, costurile legate uh, la trei niveluri. Odată la nivelul Comisiei Europene, în al doilea rând la nivelul autorităților de administrare ale granturilor, la nivel regional sau național, în cazul în care e vorba de o administrație partajată și, de asemenea, firește, la nivelul beneficiarilor sau solicitanților de granturi. Am identificat uh, uh, așa numiții cost drivers, indicatori de eficacitate și încercam, cum vă spuneam, să eliminăm acei uh, generatori de ineficacitate. La sfârșitul acestui slide vedeți că ne-am concentrat pe selectarea programelor de grant în ce privește competitivitatea, creșterea și ocuparea, coeziunea teritorială și creșterea durabilă. Trebuie menționat că astfel acoperim două treimi din toate granturile oferite uh, anual de către Uniunea Europeană. Așa cum știți, simplificarea și armonizarea regulamentelor UE au produs neliniști uh, de zeci de ani deja în rândul solicitanților de granturi. Costul administrării de grant se supune unor reguli ale UE și apoi programele specifice au reguli specifice care uh, ghidează mai apoi întregul proces al grantului. Puteți vedea că, pe de o parte, regulamentele financiare ale UE, care oferă principii directoare pentru a ameliora mediul acesta al grandurilor. Vedeți asta în coloana din dreapta de pe slide și apoi există reguli specifice de finanțare a programelor în funcție de programe. Aceste reguli țin seama de specificitățile programelor și pot spori povara administrativă în anumite programe. Ele țin bună oară de uh, cererile de reportare, de audit, de diversele controle, de principiile de rambursare a costurilor și așa mai departe. Sigur, uh, e de înțeles că regulile folosite pentru administrarea mobilității studenților bună oară sunt foarte diferite de cele ce se referă la programele transnaționale de cercetare. Pe de altă parte, asta nu trebuie să însemne că Uniunea Europeană sau Comisia ar trebui să aibă drept țintă armonizarea acestor scheme de finanțare între programe atât de diferite. Pe următorul slide puteți vedea care este uh, procesul uh, acordării de granturi și că acesta este similar în uh, diversele programe chiar dacă există și elemente specifice. Acest model pe care îl vedeți pe ecran a fost utilizat pentru studiul nostru și uh, constă în trei părți principale. Odată, lansarea apelului uh, la propuneri, apoi implementarea grantului și, în fine, încheierea grantului în funcție de uh, diversele tipuri de administrare, că e vorba de management direct, indirect sau partajat, diversi actori în proces pot fi diferiți. O, pot fi DG-uri ale Comisiei, agenții executive, state membre, regiuni, dar și agenții naționale, care adesea pot fi implicate. În fiecare etapă, solicitatul de grant și, dacă e încurna de succes, beneficiarul este implicat. În prima fază, uh, odată cu lansarea apelului și acordarea granturilor, sigur, solicitantul cere uh, grantul, uh, grantul își caută programul potrivit, își dezvoltă propunerea, depune aplicația și așa mai departe. După care urmează adesea o negociere a contractului și apoi, la faza de implementare, există multe cerințe de raportare din partea beneficiarului către instanța care acordă grantul. În faza de concluzie există multe etape de audit, vizând iarăși beneficiarul, în plus de alte uh, demersuri administrative pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit. Cred că e destul de limpede că administrarea acestui proces are nevoie de resurse semnificative din partea tuturor uh, părților implicate, atât la nivel guvernamental cât și la nivel de beneficiar individual. Când ne uităm la costurile acestui întreg proces, uh, întâi de toate trebuie observat că sistemele financiare ale Comisiei, la vremea la care ne-am derulat studiul, nu au putut să ne ofere o informație suficient de detaliată din cauza uh, intervalului de timp în care ne-am derulat studia și, studiul și deci datele pe care le-am dobândit trebuie să privite cu uh, oarecare precauție. Să nu extrapolăm uh, sau să generalizăm uh, aceste cifre. Trebuie observat că pe durata studiului nu am primit uh, date de cost în ce privește programul Erasmus+. Cum vedeți pe slide, există trei uh, arii de cost, ca să spunem așa. În primul rând, la nivelul UE, excluzând încă o dată, repet, Erasmus+. Dar vedem că Comisia în fiecare an cheltuie cam 300 de milioane pentru a implementa programe de grant și pentru a superviza autoritățile care administrează administrare partajată. Programele cu management direct costă ceva mai puțin de 1% din valoarea acordurilor, iar în ce privește managementul partajat vorbim de 0,10% din valoarea uh, angajată. Sigur, sunt procente mici, dar trebuie Uh, luat în calcul că vorbim de sume angajate foarte importante. Mai trebuie observat că există o diversitate foarte mare în funcție de programe. Bună oră pentru management direct, uh, costul poate varia de la 0,05% și până aproape la 10% în funcție de uh, ce program analizăm. Și între 0,07% până la 0,15% pentru programe de tip uh, shared management. Uh, dimensiunea fiecărui grant individual determină uh, costul, apoi legislația, cerile de raportare, dar și gradul de automatizare. La nivel regional sau național am putut obține câteva date de cost și aici activitățile sunt similare cu cele de la nivel UE, la fel și costurile, costurile estimate pentru a administra granturile la acest nivel, comparativ cu valoarea adăugată pe care granturile o aduc, e jur de 5%. Și și aici costurile variază de la 3 la 10% în funcție de programul specific pe care l-am analizat. Deci, din nou, o variație destul de importantă a procentelor. În fine, la nivelul beneficiarilor. În medie, aceștia cheltuie între 1% și 19% din finanțarea primită. Și, din nou, aici, valoarea totală a finanțării determină costul, experiența solicitantului și a beneficiarului, legislația implicată, modul de administrare, nivelul controalelor și nivelul de automatizare a procesului. Un element important de observat aici este că mai multe din studiile noastre de caz ne-au arătat că procesul de a aplica pentru Ucraina reprezintă 20-30% din cost, ceea ce înseamnă că și uh, uh, solicitanții care nu obțin până la urmă granturile au cheltuieli semnificative. Sigur, e important de subliniat că deja Comisia Europeană a luat inițiative semnificative în direcția simplificării. Cu toate acestea, potrivit uh, chestionarelor online, a interviurilor pe care le-am derulat cu beneficiarii și întâlnirile uh, cu Comisia Europeană și cu agențiile executive, ne-am dat seama că povara administrativă încă, atât la nivel UE, cât și național sau regional sau de beneficiar, este încă foarte mare. Vedeți niște exemple pe slide, nu aș intra în detalii, dar la nivelul UE, un element uh, principal uh, asupra căruia ni s-a atras atenția este lipsa de armonizare între diversele scheme de grant și un nivel foarte diferit de digitalizare și automatizare. De asemenea, nivelul și profuzimea controalelor variază teribil între uh, diversele scheme de administrare a granturilor. La nivel regional și național, un element uh, esențial a fost uh, raportarea foarte detaliată solicitată de comisie, o legislație nu întotdeauna limpede și adesea schimbări juridice care creează povara. De asemenea, auditurile complexe uh, și care durează foarte mult, complică foarte mult lucrurile. La nivelul beneficiarilor, în general, procesul uh, de grant este considerat complex, în special pentru organizații mai mici și mai ales pentru noi solicitanți, pentru că ei nu au experiența, moștenirea celor care au solicitat granturi mai des. Din nou, aici, una dintre elementele cele mai împovărătoare sunt documentele justificative care trebuie să înaintate, auditurile complexe și adesea statele membre impun la rândul lor solicitări administrative suplimentare pentru beneficiari în plus față de ce se cere la nivelul UE. Această problemă a fost semnalată de un număr important de beneficiari. Prin urmare, trebuie să observăm că organizațiile de mai mici proporții și noi solicitanți sunt adesea descurajați de a solicita granturi, ținând seama de costurile și de povara administrativă implicată de întregul proces. urmarea uh, reflexiilor din cadrul Comisiei Europene și uh, în special uh, pentru perioada anterioară de programare 2007-2013, simplificări au fost implementate pentru perioada 2014-2020, în timp ce și alte măsuri sunt planificate. Vedeți la stânga unele exemple de simplificări implementate și majoritatea sunt legate de rambursarea costurilor și de digitalizare. Nu am să citesc toate exemplele, dar uh, există exemple totuși numeroase. Iar pe de altă parte, o seamă de lucruri au fost planificate. Bună oară! Formulare simplificată pentru IMM-uri, digitalizare suplimentară a etapelor uh, derulării grantului și Uh, formulare reduse solicitate de anumite autorități de administrare a granturilor. În plus, față de lucrurile uh, făcute deja sau care sunt planificate, cercetarea noastră și feedback-ul pe care l-am primit de la Comisia, de la autoritățile naționale, dar și de la beneficiari, toate ne arată că există încă posibilități de simplificare suplimentară și de a uh, Uh, partaja bunele practici în cele cinci secțiuni pe care le vedeți acum pe ecran. Odată tot ce ține de cadrul de reglementare și regulile implicate în administrarea de grant. O mai mare armonizare între diversele programe este un element important care ar putea fi avut în vedere viitor. Apoi, stabilitatea Uh, regulamentelor într-un cadru financiar multianual, o bună comunicare și evitarea uh, supra-reglementării. Un al doilea element important este digitalizarea și automatizarea activităților ce țin de administrarea de grant și dincolo de instalarea instrumentelor IT, instrumentelor digitale necesare pentru uh, e-servicii, e nevoie de o schimbare de management ce ține de comunicare, de adoptarea unor planuri pentru aceste instrumente IT uh, pentru a uh, fluidifica aceste workflow-uri. Un al treilea domeniu propus pentru simplificare este o ameliorare a proceselor de business și de optimizare uh, din experiența noastră uh, atunci când anumite procese sunt digitalizate. Ei bine, nu întotdeauna se simplifică și procesul însuși. E doar digitalizat exact același vechi proces și iată de ce apelul nostru de a fi mai atenți la potențialul de simplificare a procesului însuși. Există exemple și aici. Bună oară! A elimina raportarea excesivă, auditurile uh, multiple, uh, fluxurile de documente fizice pe hârtie uh, sunt lucruri ce pot fi analizate pentru o ameliorare viitoare. În al patrulea rând, s-ar putea raționaliza uh, cerințele de raportare și o mai informare mai detaliată uh, la nivel uh, de administrare ar putea focaliza atenția pe acele uh, aspecte care uh, sunt uh, importante, interesante din punctul de vedere al Comisiei. Uh, de exemplu, un sistem de uh, bugetare în funcție de activitate ar aduce rezultate mai bune. În concluzie, practic putem spune că procesul de grant poate fi simplificat pe mai departe, așa cum ați înțeles, pentru a crea mai multă eficacitate a costurilor, atât la nivelul Comisiei, dar și la nivelul administrațiilor uh, regionale, naționale. Și, mai important, am putea spune că e o sarcină foarte importantă pentru instituțiile UE, dar pentru administrație de a facilita accesul solicitanților și al beneficiarilor, reducând atât uh, povara administrativă percepută, cât și costurile reale atunci când ei trec prin procesul de solicitare a unui grant. Iată, uh, acești doi piloni sunt uh, concluzia esențială a studiului nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, desigur, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ja, vielen herzlichen Mulțumesc! Iată deci un studiu a Comisiei pentru buget. Am participat și la prezentarea din această comisie și am constatat că rezultatele sunt de natură să ne facă să ne preocupe totuși tema. Mulțumesc încă o dată. Sigur că noi uh, am uh, presupus că mm, astfel de situații se întâmplă. Poate ne spuneți mai multe cuvinte despre studiile de caz și din ce programe au fost extrase. Sigur că mă șochează cei 19% la nivel de beneficiar și cred că ar trebui să ne spuneți mai multe detalii cu privire la această cifră. Am încercat și eu să văd în regiunea mea ce costuri administrative uh, apar pentru administrarea uh, Uh, programele europene. Am ajuns la cifre și mult mai mari, chiar de 40% în ceea ce privește Fondul Social European. Desigur, depinde foarte mult de program. Poate că ne dați mai multe detalii în ceea ce privește aceste nivele um, la nivel european, național și regional, pentru că um, sunt relevante. Și apoi v-aș mai întreba dacă aveți uh, recomandări în ceea ce privește acțiunile de uh, urmat în continuare. Sigur că lucrurile sunt complexe, Comisia, iată, a venit și cu o, o reformare a regulamentului financiar pentru că Însă mm, <coughs> acest lucru presupune schimbări majore și nu știu dacă ar fi neapărat momentul acum în condițiile în care aceste programe se derulează. Dar, în orice caz, pentru viitor uh, ne-ar interesa mai multe detalii și din partea mea. să Și întreb dacă alți colegi mai doresc să intervină. Dacă nu, vă dau uh, din nou dumneavoastră cuvântul. Sau colegul Brian Hayes, mai întâi, vă rog. Just very, very, very briefly. Foarte pe scurt, am și eu o întrebare, doamnă președinte. Două întrebări. Uh, în cazul informațiilor pe care le-ați căutat și pe care nu le-ați obținut, fie că este vorba de o autoritate națională sau că este vorba de comisie. Deci, uh, cum stau lucrurile aici? Se pare că informațiile există, dar nu sunt uh, sigur că sunt și complete sau coerente cu informațiile pe care le-ați primit la timp. Ori le-ați primit suficient de, uh, de vreme ca să le corelați cu celelalte informații pe care le aveți? Și o altă chestiune, o altă nelămurire pentru mine este următoarea. Costul părților terțe care oferă consultanță IMM-urilor, de exemplu, cu privire la candidaturile lor în diversele rubrici bugetare, crește din ce în ce mai mult. Și acum dumneavoastră ne-ați demonstrat în studiul dumneavoastră că e vorba de o sumă foarte mare de bani. Și atunci, vă dau un exemplu, o firmă mică încearcă să atragă câteva fonduri și atunci cât de realist este ca acea firmă mică, acele firme mici să este ceară să accepte răspunderea financiară în situația respectivă în care fac concurență cu alte firme mai mari care pot folosi uh, costurile respective ca parte din candidatura lor. Și atunci, Firmele care și-au folosit propria candidatură, propriile resurse, propriile inițiative, în ce situație se află din punct de vedere administrativ pentru uh, această idee de a folosi consulanță din partea părților terțe. Deci am mari nemuriri în ceea ce privește aceste chestiuni. Colegul Flanagan are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte interesantă, foarte șocantă chiar 19% a fost o cifră șocant de auzit, șocant de auzit. Dar cred că formularea a fost că am uh, bănuit, dar nu am știut sigur. Și atunci uh, poate că ar fi util să avem informații mai, mai concrete. În numele agriculturii, văd din ce în ce mai multe situații în care granturile, banii care trebuie să ajungă în agricultură, ajung de fapt în agenții de dezvoltare și mai departe. Acești bani nu ajung niciodată efectiv la fermier. Și aș dori să vă întreb, ați gândit vreodată la felul în care se acordă aceste granturi și um, felul tradițional, de exemplu, transferurile directe. V-ați gândit oare cumva să utilizați uh, monede virtuale pe viitor, în așa fel încât să crească trasabilitatea? Când lumea aude de monede virtuale, imediat se gândește că banii aceștia nu sunt trasabili, dar uh, monedele virtuale sunt cele mai trasabile. Ele nu sunt utilizate în uh, scopuri uh, dubioase. Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care grantul ajunge direct acolo unde avem intenție. Nimeni altcineva nu trebuie să primească banii aceia. Nu dorim să ajungem în situația în care definim un prag până la care se poate cheltui pe administrație și după aceea nu se mai poate. Am citit puțin despre aceste chestiuni și se pare că există potențial pe viitor pentru aceste monede virtuale, deci la Salaniza, ca soluție. O colegin Ayala, bitte. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați prezentat aceste informații. Pe mine m-au îngrijorat câteva dintre concluziile studiului dumneavoastră. Cele mai mari uh, cinci concluzii fac parte deja din chestiunile pe care ne preocupă pe noi la cont în dialogul nostru continuu cu Comisia și cu Curtea de Conturi. Deci diversele aspecte de legislație generează mari probleme. Noi suntem cei care spunem că odată ce există legislație europeană, aceasta ar trebui să simplifice tot ceea ce se petrece în cadrul respectiv. Dar, în mod evident, în anumite state membre se constată o anumită opunere. Există anumite piedici din partea managementului și așa mai de, departe. În ce privește gestiunea partajată, apar probleme, cofinanțarea. Așadar, concluziile, în principiu, se aliniază cu ceea ce știm deja, dar pe mine mă îngrijorează altceva, ultimele două chestiuni dimensiunile subvențiilor și tipul de beneficiari. În funcție, în cea, dacă e să mai după aceste concluzii, sunt anumite lucruri care nu au fost uh, luate în considerare. Dumneavoastră râceți totul la valoarea bănească, deci cât le dăm, câți bani le dăm, nu mai este important decât uh, câți bani le dăm, nu contează costul ca timp sau ca povară administrativă și mai departe. Dar eu am constatat un lucru în cazul IMM-urilor și în cazul altor instituții. Există un efort foarte mare de a um, pune în aplicare aceste um, eforturi. Aceste instituții fac eforturi de a participa la programele europene de exemplu Erasmus. Apoi, în ceea ce privește plus valoarea europeană, nu constat că ați ținut seama de aceste lucruri în studiul dumneavoastră. Apoi, tipul de beneficiari. Dumneavoastră spuneți că este logică marile universități, marile administrații, marile firme să aibă costuri mai mici în ceea ce privește gestiunea subvențiilor. Deci costurile lor sunt mai mici decât în cazul instituțiilor mai mici, în cazul IMM-urilor, startup-urilor și mai departe. Pe mine mă îngrijorează această concluzie pentru că Într-adevăr, e îngrijorător că tocmai concluzia dumneavoastră să fie că aceste costuri Uh, sunt mai mici pentru firmele mai mari, dar noi dorim chiar uh, inversul, să îi um, favorizăm pe uh, antreprenorii mai mici, pe, să favorizăm IMM-urile, să-i ajutăm, să ajutăm toate aceste categorii. Asta este intenția noastră. Și aș dori să-mi spuneți ce opinie aveți vis-a-vis de acest lucru. Apoi, în orizont 2020, dumneavoastră vorbiți despre ce simplificări pozitive ar putea apărea. De exemplu, uh, condiționalitățile exante, control exante. Aș dori să ne spuneți ce înseamnă tocmai raționalizarea acestor chestiuni exante, mai exact. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Bitte schön, Sie haben das Wort. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. Many thanks for the um, long list of Mulțumesc pentru aceste întrebări. Am încercat să le notez și, bineînțeles, voi încerca să le răspund cât mai bine pot în baza informațiilor din studiul nostru. În primul rând, am să le abordez în ordinea care a apărut. În ceea ce privește studiile de caz, din aceste studii de caz am ales câteva. În studiul nostru, care este destul de mic, am ales câteva studii câteva programe care erau mai interesante, care aveau implicații atât la nivel european, cât și la nivelul gestiunii uh, partajate, și, cât și la nivelul beneficiarilor. Și în baza acestor programe am creat anumite studii de caz. Deci nu ne-am prefăcut că avem un set de date complet care vizează toate regiunile, toate programele, toate statele membre. Am ales câteva. Și acesta este motivul pentru care le-am ales. Deci, repet, trebuie să fim uh, pregătiți să analizăm într-un context mai larg aceste cifre. Deci cifrele acestea nu sunt nu, nu vizează absolut toate programele. Am încercat să oferim procentaje în așa fel încât să înțelegem relativ care este mărim, deci care este magnitudinea relativă a problemelor care apar. Este dificil, dar dacă, dacă nu chiar imposibil, să începem să comparăm a, un program de finanțare cu alt program de finanțare. Într-adevăr, acest procentaj de 19% pentru anumite chestiuni poate părea destul de mare, dar poate că este un grant destul de mic în acel caz pentru anumit beneficiar. Și atunci, într-adevăr, 19% este mult, dar suma este mai mică și uh, perspectiva este un pic uh, denaturată. Deci rezultatele nu sunt absolut complete. Dar totuși este important să ținem minte un lucru avem o varietate foarte mare uh, în rândul programelor și există procentaje foarte mari în anumite locuri pe care trebuie să le uh, cărora trebuie să le acordăm atenție și, într-adevăr, în anumite locuri este nevoie de îmbunătățiri, mai ales la nivel de IMM-uri sau pentru nou veniți, tocmai ca să scadă povara administrativă pentru beneficiari. Ne-ați întrebat, de asemenea, care este opinia noastră în ceea ce privește cele mai necesare schimbări IMM-urile sunt foarte importante în Europa. Ele creează locuri de muncă și sunt importante și pentru economie. Ținând seama de acest lucru, în acest domeniu mai avem nevoie de um, multă muncă ca să scădem povara administrativă, după cum au uh, menționat uh, câțiva uh, vorbitori. De asemenea, nici pentru noi intrați nu trebuie să existe atât de multă poveri, ei nu trebuie să se sperie de granturi din cauza faptului că birocrația este atât de mare. Deci, în opinia mea personală, aceste lucruri sunt importante. Apoi, partajarea de bune practici între diversele programe este de asemenea idee foarte bună. În experiența mea, exemple foarte bune de digitalizare pentru anumite uh, programe de finanțare au fost partajate cu alte programe de finanțare la nivel de Comisia Europeană. Partajarea de bune practici și alinierea practicilor în rândul diverselor uh, programe de finanțare ar putea să fie încurajată și mai mult. Și acum aș dori să revin la cei cinci piloni pe care am prezentat anterior. Ele, cei cinci piloni rezumă măsurile pe care le putem face pe viitor. În ceea ce privește furnizarea de informații, și aici am avut uh, un interval de timp foarte scurt la dispoziție și foarte multe informații de procesată autorități de gestiune, uh, beneficiari. Bineînțeles, nu am putut include toate datele, nu am putut procesa toate datele, de asemenea am primit uh, destul de puține răspunsuri, pe de-o parte din partea uh, autorităților de gestiune. Și, pe de altă parte, în ceea ce privește comisia, au existat câteva probleme, nu am putut colecta la timp, nu am putut strânge la timp informațiile, dar totuși am strâns suficiente informații dar la un nivel mai înalt. Nu am avut uh, detaliul, nu am avut uh, granularitatea pe care ne-am fi dorit-o ca să avem o investigație mai detaliată a subiectului. Asta nu înseamnă că datele nu sunt disponibile. Nu aș spune eu chiar așa. Și acum revin la ultima mea recomandare din slide-ul acela. Sistemele de informații financiare ale Comisiei de lor actuală nu ne permit să avem o panoramă, o imagine panoramică într-un interval scurt de timp asupra datelor. Apoi, în ceea ce privește costurile pentru părțile terțe, Există într-adevăr dovezi cum că nou veniții și IMM-urile recurg la serviciile unui consultant ca să se ocupe de birocrația aferentă granturilor. Într-adevăr, aici sunt implicate și costurile și există elemente care ne arată că beneficiarii în momentul în care calculează avantajele relative ale grantului, sunt uh, descurajați de povară administrativă și atunci, practic, hotărăsc să nu mai candideze pentru un grant, tocmai din cauza faptului că birocrația este prea mare. Într-adevăr, pentru IMM-uri este un element important pe care nu trebuie să-l ignorăm. Și iarăși nevoie de o administrație mai simplificată. Dacă procesul este mai simplu, mai clar, mai uh, bine comunicat beneficiarilor, atunci mai puțin oameni vor avea nevoie de consultanți ca să facă munca respectivă pentru ei. În ceea ce privește monedele virtuale, și cred că vă referiți la Bitcoin și mai departe, da, este un element interesant pe care trebuie să îl uh, analizăm, dar în acest studiu nu l-am analizat, deoarece, din punctul nostru de vedere, tehnologia încă se află la începuturi. E nevoie de progrese ca să ne asigurăm că un astfel de sistem chiar poate fi pus în aplicare în mod sigur în acest domeniu. Dar după cum ați subliniat, aceste monede virtuale ne oferă o trasabilitate foarte bună. Grantul este foarte ușor de uh, urmărit în cazul monedelor virtuale. Deci este util de ținut seama, să ținem seama de monedele virtuale, dar la moment în viitor. Încurajez instituțiile europene să analizeze îndeaproape aceste chestiuni pentru că pot uh, reprezenta o soluție foarte interesantă, mai ales pentru gestiunea granturilor. Apoi s-a vorbit de faptul că există o povară birocratică foarte mare aferentă fondurilor, uh, programelor de finanțare. Într-adevăr, este și una dintre concluziile studiului nostru aspectele administrative sunt destul de pregnante. Dar să nu uităm faptul că distribuim sume foarte mari de bani în fiecare an. Deci e nevoie de un anumit nivel de administrație și un anumit nivel de control. Acestea sunt inevitabile. Este important să găsim metode de a atenua um, povara administrativă, menținând totuși gradul de control necesar. Apoi, în ceea ce privește plus valoarea europeană, da, în uh, sarcina noastră ne s-a cerut să analizăm doar partea de costuri a granturilor europene. Deci nu am făcut o evaluare de plină de impact a gestiunii uh, granturilor. Și acest element ar fi foarte interesant de analizat. Dar uh, ținând seama de sarcina noastră, sarcina care ne-a fost acordată, noi nu am analizat chestiunea în detaliu în studiu. Dimensiunea grantului, tipul de beneficiar sunt și ele elemente care au un impact major asupra costului. Dacă oamenii au de câștigat doar foarte puține sume din granturi, atunci poate că sunt mai sceptici să candideze în situația în care și povara birocratică este mare. Deci, iarăși, e nevoie de mai puțină birocrație. Apoi, în ceea ce privește beneficiarii, am uh, subliniat nevoia de a simplifica cât mai mult chestiunile pentru uh, cei din acest domeniu. Ja, vielen herzlichen Dank. Da, mulțumesc. În orice caz o să mai lucrăm pe această temă. Vom urmări în continuare pentru că considerăm că este o temă care uh, contează pentru supraviețuirea noastră până la urmă a Uniunii Europene. Mă îngrijorează faptul pentru că deseori semnalați uh, chestiunea disponibilității datelor în studiul dumneavoastră. Cum anume să evaluăm dacă nu dispunem de date. De aceea vom fi recunoscători și pentru observații în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor, astfel încât să putem să includem aceste elemente și în discuția în ceea ce privește regulamentul financiar. Mulțumesc pentru realizarea acestui studiu, care cu siguranță n-a fost ușor de realizat, care există în, care oferă însă multe informații utile chiar dacă acoperă foarte multe domenii complexe. Ajungem acum la finele acestui um, punct de pe ordinea de zi și ajungem acum la raportul care visează sistemul de identificare a parcelor agricole, o veche cunoștință a noastră, raportoare, este colega noastră, doamna Schmidt, iar din partea Curții de Conturi uh, răspunde domnul Ionis Făruia și dau cuvântul în cele ce urmează. Doamnă președinte, în primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru câștigarea sau recâștigarea acestui, acestei funcții de președinte a Comisiei de Control Bugetar. De asemenea, aș dori să-i felicit și pe toți ceilalți președinți. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să vă prezint uh, raportul Curții de Conturi în ceea ce privește sistemul de identificare a parcelelor, cunoscut sub acronimul de LPIS. Am să încep cu o scurtă explicație a ceea ce constituie acest sistem. Un LPIS este un sistem informatic bazat pe fotografii care înregistrează toate suprafețele agricole din statele membre. Este un mecanism de control cheie în cadrul politicii agricole comune. Se folosește pentru verificarea eligibilității subvențiilor bazate pe suprafețe, care se cifrează la circa 45 de miliarde de euro pe an. Sistemul joacă un rol din ce în ce mai important și în verificarea conformității îndeplinirii diferitelor obligații de mediu. Uh, ecocondiționalitate, verzire, măsuri agro-mediu sau măsuri în zone mai puțin favorizate. În cele 28 de state membre există în prezent 44 de sisteme LPIS, naționale sau regionale, mm Uh, care conțin peste 135 de milioane de uh, parcele de referință. În ceea ce privește abordarea de audit, am examinat acele sisteme LPIS uh, și am constatat că sunt bine gestionate de către statele membre și monitorizate corespunzător de comisie. Vizitele de audit s-au efectuat la Comisie și în statele membre și au acoperit șase astfel de sisteme LVIS. De asemenea, am trimis chestionare tuturor statelor membre. În raportul nostru constatăm că sistemul LPIS este o, un instrument util pentru prevenirea și detectarea erorilor. Declarația de asigurări pentru 2015 a estimat o rată de erorare de circa 2,2% pentru Fondul European de Garantare Agricolă. Acest nivel este dar cu puțin peste pragul nostru de materialitate stabilit la 2%. De asemenea, am constatat și evoluții pozitive. Prin intermediul orientărilor pe bază de LPIS, audituri regulate, follow-up-uri la planurile de acțiune a statelor membre și corecții financiare, performanța Comisiei în îndeplinirea rolului de monitorizare s-a îmbunătățit în timp. În partea întâia a raportului admitem contribuția utilă a sistemelor LPIS, dar am identificat și anumite domenii potențiale unde fiabilitatea mai poate fi îmbunătățită. În cursul vizitelor de audit în statele membre, am constatat că imaginile ortofoto erau în mare parte actualizate. În ceea ce privește interpretarea fotografiilor, auditorii noștri au constatat că exista și cazuri în care acestea uh, nu s-a făcut în mod judicios. au existat uh, cazuri în care mm, imaginile nu erau conclusive, iar uh, auditorii au găsit elemente ineligibile atunci când au fost la fața locului. De asemenea, descriem și puncte slabe în sistemul pro rata, deci proporțional folosit de statele membre. Acest sistem proporțional poate fi folosit pentru situații complexe, acolo unde parcelele includ foarte multe pomi, stânci, tufișuri sau alte elemente ineligibile. Am constatat că există o bună practică în Scoția, unde dreptul fermierului de a utiliza uh, terenul este verificat în intermediul sistemelor LP Yes, dar și cu documentație supli, suplimentară. În plus, am constatat că statele membre nu au putut uh, să ne ofere informații cu privire la costurile acestor sisteme. Acest lucru limitează capacitatea de a evalua eficiența din punct de vedere a costurilor a sistemelor de control, la fel ca și costurile unei uh, viitoarele politici în acest domeniu. În partea a doua a raportului concentrăm asupra modului în care sistemul EPS ar putea fi actualizat pentru a îndeplini principalele cerințe a PAC. Am examinat de asemenea și partea cu inverzirea în eforturile de simplificare. În primul rând, în ceea ce privește înverzirea, partea ecologică. În ceea ce privește protecția pășunilor permanente, am constatat că uh, nu se pot uh, încă verificat toate zonele corespunzătoare. Implementarea acestui nivel în cadrul sistemului de zone ecologice era în curs și până la urmă se va finaliza până în 2018. Am constatat puncte slabe în ceea ce privește înregistrarea elementelor de peisaj care sunt protejate în baza ecocondiționalității. În ceea ce privește eforturile de simplificare, am constatat că uh, Sistemul bazat pe uh, susținere geospațială pentru uh, plățile pentru fermier a îmbunătățit în mod sensibil calitatea datelor din sistemul LPS. Totuși, alte măsuri de simplificare opționale, precum pragul de 2% de stabilitate sau regula de 100 de copaci, nu au fost la fel de eficiente. Am identificat de asemenea și anumite probleme ceea ce privește noi categorii de uh, suprafețe eligibile, în timp ce alte cerințe nu pot fi verificate prin imagini uh, ortofoto. În cea de-a treia parte a raportului ne-am concentrat asupra rolului Comisiei. Monitorizarea Comisiei, a caracterului legal și reglementar, s-a îmbunătățit, a operațiunilor s-a îmbunătățit uh, față de perioada PAC anterioară. Activitatea de audit este cuprinsătoare. Din partea Comisiei există planuri de acțiune care sunt verificate și se fac și corecții financiare. Totuși, această asistență din partea Comisiei bazată pe LPIS se referă mai mult la legalitate și re- caracterul reglementar, dar nu asupra modului în care ar trebui îmbunătățit uh, eficiența în ansamblu său a sistemului LPIS. În special, Comisia um, a introdus prin intermediul evaluării calității LPIS uh, modalitatea ca statele membre să identifice proactiv posibile puncte slabe din sistem. Rezultatele însă nu au fost suficient de bine folosite pentru îmbunătățirea datelor LPIS. Am uh, elaborat și recomandări pentru a îmbunătăți și mai mult funcționarea LPIS. Am să menționez două dintre acestea. Încurajăm statele membre să elaboreze și creeze un uh, cadru pentru evaluarea costurilor de uh, funcționare și actualizare a LPIS. Dat fiind fata că rata de eroare este apropiată de pragul de materialitate de 2%, iar costul unor controle suplimentare este ridicat, este important ca statele membre să aibă posibilitatea să evalueze eficiența din punct de vedere a costurilor, a controalelor pe care le efectuează pentru a le dimensiona mai bine. Aceste informații cu privire la costuri ar fi utile pentru comisie, dar și pentru alți factori interesați atunci când au vedere alte dezvoltări de politici viitoare și controlabilitatea costurilor de implementare a acestora. Considerăm că se poate extrage mai multă valoare dintr-o evaluare a calității sistemelor LPIS. Recomandăm ca Comisia să-și îmbunătățească monitorizarea rezultatelor prin analizarea incongruențelor, urmărirea lor, trimiterea de feedback către statele membre și um, astfel încât uh, să se elaboreze planuri de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult. Uh, un raport important pentru că e vorba de bani mulți, pentru că prin intermediul sistemului LPIS se gestionează sume extrem de importante. Aș spune că drumul către uh, iadul european trece direct prin acest sistem. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Acum nu știu dacă ajung în iad sau nu. Pentru mine uh, raportul este destul de nou pentru că este primul meu mandat. Domnul Iones a venit cu o prezentare destul de detaliată. Um, aș sintetiza cu propriile cuvinte. Este vorba de obiceiurile administrative ale statelor membre în ceea ce privește identificarea acestor parcele. Perioada de verificare a fost între iulie 2015 aprilie 2016. Mostre au fost luate din Germania, Irlanda, Austria, Polonia și Regatul Unit. Iar uh, principala întrebare a fost dacă acest sistem pentru identificarea parcelor agricole este bine gestionat. Acum, sigur, Finanțarea um, politicii agricole comune se face prin uh, programul cu același nume și um, e vorba de 40 de miliarde din pilonul 1, plus directe și măsuri uh, adresate în reacții în ceea ce privește instabilitatea pieții, plus alte 5 miliarde din pilonul 2, măsuri uh, pentru zona rurală. Acest sistem LPIS pentru identificarea parcelelor agricole depinde de imagini din aer sau din satelit. Este un sistem IT, IT prin care se înregistrează aceste parcele în statele membre. este un mecanism de control esențial pentru verificarea eligibilității acestor parcele și din, așa cum am auzit, cota de, sau rata de eroare pentru Fondul European de Garantare Agricolă este 2,9%. Jumătate din aceste erori s-au referit la suprafețe. să mi se pare că uh, <clears throat> în statele, interesant este că în statele membre există în momentul de față 44 de astfel de sisteme LPIS și uh, că figurează 130 de milioane de parcele de referință. Pentru administrare și calitatea datelor introduse de sistem răspund statele membre, ceea ce este interesant, și înțeleg că din raport uh, se încearcă ca uh, această răspunde cu privire la legalitatea și uh, calitatea informațiilor din sistem uh, se încearcă să transfera exclusiv către statele membre. Sistemele se actualizează, dar există tergiversări în ceea ce privește introducerea sistemului noilor imagini. Presupun că pe măsură ce se vor extinde tronele, nu o să mai avem aceleași probleme și se va ajunge poate la un sistem mai unitar uh, în ceea ce privește efectuarea acestor uh, imagini. Sistemul proporțional nu s-ar utiliza de fiecare dată um, în mod judicios. Mm, structuri create de om, cum ar fi drumuri, clădiri și așa mai departe, trebuie corectate manual în sistem și de asemenea există probleme de a aplica coeficientul de finanțare în anumite cazuri. Ce m-a surprins este că nu există o analiză a statelor membre în ceea ce privește eficiența din punct de vedere a costurilor a sistemelor lor și că acestea nu au fost în măsură să facă uh, indicații clare în ceea ce privește costurile gestionării sistemelor probleme în ceea ce privește cuantificarea costurilor de investiții, costurilor de funcționare anuale și uh, cele aferente procedurii de actualizare. Comisia în mod ciudat, nici nu a solicitat statelor membre informații privind la costurile de funcționare a acestor sisteme, astfel încât Comisia să nu poată să facă evaluări în ceea ce privește mm, evoluții ulterioare a acestor programe. Probleme sunt și în ceea ce privește subvențiile pentru anumite elemente de peisaj. Comisia pune doar puține informații la dispoziție ceea ce privește verificarea eficienței costurilor și se concentrează în mare parte doar pe caracterul legal și îndeplinirea cerințelor legale. De aceea, concluzia este că LPIS uh, trebuie să devină un sistem eficient de control așa cum a fost și gândit. Dar în acest sens, statele membre trebuie să efectueze actualizări fiabile în timp util. De aici rezultă că doar că dacă cunoaștem actualele costuri, putem lua o decizie cu privire la economisiri de costuri sau investiții viitoare. Știu că Comisia mm, oferă asistență statelor membre, dar cred că e nevoie de mai mult pentru că abia astfel costurile vor putea fi comparabile între statele membre și doar atunci se va putea decide unde anume se pot face economii și în ce cadru financiar ne încadrăm până la urmă cu acestea. Aș mai avea câteva întrebări pentru Comisia. Statele membre spun că sistemele pentru controlul costurilor ar fi prea complicate și că și-ar dori mai multă asistență din partea Comisiei pentru a putea îndeplini cât mai bine cerințele. Cum vede Comisia această problemă? Ce se poate remedia? Există eforturi de a a armoniza cele 44 de sisteme LPS existente în momentul de față, astfel încât aceste sisteme să devină comparabile, pentru că problema este că în anumite țări există un sistem unitar, în Germania, de pildă, pentru fiecare stat federal există câte unul. Și o altă întrebare, cum se poate asigura Comisia că cei care au de suferit nu sunt uh, fermierii până la urmă, asupra cărora există presiuni și din partea agențiilor de plăți. Sigur, propunerea mea este aceea de a simplifica lucrurile astfel încât uh, cu toții să poată să trăiască. Asta nu înseamnă să nu se mai controleze, dar cu cât este mai simplu un sistem, cu atât este mai ușor de controlat. Revin eventual și cu alte întrebări dacă va fi cazul. Mulțumesc, domnul Ali, vă rog. First of all, I would like to congratulate you for your re-election. Uh... În primul rând, doamnă președintă, vă felicit pentru faptul că ați fost realeasă. Apoi, domnule Milioni, stimați uh, colegi, noi salutăm uh, acest raport al Curții de Conturi cu privire la LPIS. Într-adevăr, avem câteva sugestii pentru uh, îmbunătățirea acestui sistem. De asemenea, aș dori să o felicit pe doamna raportoare pentru documentul de lucru excelent în care abordează toate aspectele pe care s-a concentrat și uh, Curtea de Conturi. Se fac uh, recomandări pentru îmbunătățiri în domenii cheie unde se înregistrează anumite neajunsuri. Sistemul LPS este indispensabil pentru determinarea eligibilității terenului agricol. În politica agricolă comună se distribuie sume în valoare de mai mult de 45 de miliarde de euro. Trebuie să fim trebuie să ne asigurăm că avem toate condițiile necesare pentru un sistem eficient, dar în același timp simplu. În această comisie încercăm mereu să reducem povara administrativă pentru a simplifica viața cetățenilor și a întreprinderilor din Uniunea Europeană. Totuși, în acest caz, constatăm că s-au introdus câteva schimbări în 2015 care au un potențial impact asupra sistemului LPS. Conform evaluării curții de conturi, acest impact a dus și la creșterea poverii administrative. Recomandarea numărul 4 a, a raportoarei mi se pare foarte utilă, dacă și comisia o acceptă. Eu cred că e nevoie de simplificări cu eforturi comune. Mulțumesc. Colegul Flanagan Domnul Flanagan și apoi doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Unii ar spune că e vorba de un procent destul de mic, dar e un procent mic dintr-o sumă imensă de bani. Din câte îmi dau eu seama, din perspectiva irlandeză, majoritatea erorilor pe care le-am constatat eu se referă la acele aspecte cu privire la care există oricare derută. Și spuneau trecută, când am ales uh, noul președinte al Parlamentului, am avut o oricare derută. 10% din voturi au fost greșite, deci înainte să-i judecăm pe fermier, poate ar trebui să vedem ce facem noi greșit, pentru că și noi suntem destul de derutați, nu așa? La alineatul 43, pagina 35, există o referire la ideea de pajiști permanente care pot uh, fi uh, utilizate pentru anumite uh, scopuri, pentru păscut, dar aici apar foarte des probleme în acest domeniu. În Irlanda există foarte multe confuzii la nivelul fermierilor. Lor li se spune într-un caz, de fapt li se spune de mai multe ori, experții de la Comisia Europeană le spune că animalele nu pot paște pe acel uh, câmp, cu toate că oamenii aceștia de generații întregi au văzut că animalele pasc pe câmpul respectiv. Și aici este interesantă ideea unei noi categorii de, te- de terenuri. Planul de a pune în aplicare acest lucru în uh, reforma 2013-2020 uh, deci vizează reforma aceasta din perioada 2013, 2013 și 2020 și de asemenea, oare se vor putea, fi, putea identifica corect uh, terenurile și aceste identificări s-ar fi supuse unei reduceri a coeficientului? sau fermierii vor trebui să plătească sume foarte mari de bani? Comisia oare ne poate oferi uh, răspunsul la aceste întrebări? Vă mulțumesc. Frau Kadenbach, bitte. Doamna Kadenbach, vă rog. <clears throat> mulțumesc. Mm, atât domnule Milionis, cât și domnule raportor Schmidt. Cred că raportul a arătat ceea ce spune deja titlul, că lucrurile merg în direcția potrivită, dar mai sunt multe lucruri de îmbunătățit. Deci există o serie întreagă de măsuri de îmbunătățire și așa cum s-a mai spus, titlul este Uniți în diversitate, un cuvânt care îmi place, dar nu văd necesitatea de a înlocui diversitatea cu 44 LPS-uri naționale și regionale. Cam mi-aș dori o armonizare a standardelor. Asta îmbunătățește și comparabilitatea și corectitudinea acestor uh, sisteme. Păstrând, desigur, subsidiaritatea, dar o abordare comună ar fi foarte interesantă, foarte importantă. Și asta aș dori să întreb și eu, la recomandările com- curții, Comisia a spus că le acceptă. Dacă ne uităm cu atenție la raport, o mare parte a recomandărilor se referă la implementarea în statele membre. Și întrebarea mea concretă ar fi, deci, pentru Comisie, cum aveți de gând să transpuneți aceste recomandări, recomandări care sunt pentru statele membre și cum le veți realiza? Încă un lucru. Momentul în care primim documentele. Mă uit la titlul raportului Claudiei, dată din noiembrie 16 sau ceva similar. Deci se cere comisiei să facă ceva încă în 2016, dar din câte știu eu, am primit textul abia săptămâna trecută vineri, două luni și jumătate după termenul primului document. Și atunci, întrebarea mea, ce s-a întâmplat între timp? De ce a durat atât de mult? Cam atât din partea mea în prima rundă. Mulțumesc! Mulțumesc. Colegul Eniu, membru în Comisia de Agricultură. Sigur că am invitat și colegi de la Agricultură. Mulțumesc. Eu sunt uh, din partea celor care se bucură de aceste proiecte. Văd cât de dificil este. Un fermier are un câmp și toamna construiește niște căpițe dar mm, lipite arată ca o clădire și din satelit uh, arată ca o clădire și sunt excluse, deci din suprafața câmpului. Sau o suprafață inundată, satelitul spune e un câmp care, e un lac, scuze, care e acolo în permanență. Sau pe un alt uh, plăpășune, fermierul lasă niște urme cu tractorul și satelitul spune că e, e o cale de acces și nu face parte din câmp. Sau un câmp electric care e acolo doar o perioadă scurtă, satelitul zice că e o subdiviziune a câmpului și trebuie date numele diferite. Și atunci poți fi, uh, poți fi penalizat. Dar uh, Fermierul știe că aceste probleme pot apărea și încerce să rezolve situația, uh, cere o altă hartă, dar este trimis la coadă și nu-și primește oricum plata. Și de ce o descurajare. Dacă e doar un sfert de hectar sau cât o fi, nu mai e um, interesat. Și în Regatul Unit mergem la patra decimală și mă întreb dacă așa se întâmplă și în alte state membre. Eu înțeleg cum arată lucrurile din perspectiva contribuabilului. Nu pot uh, plăti pe suprafețe de beton sau uh, Scoția în munți. Cum se calculează ce e stâncă, ce sunt pietre și ce e câmp? Înțeleg problema, dar ce vreau să spun este că iată cu ce dilemă se confruntă fermierul și dacă încearcă să corecteze ceva, e trimis în spate și are de așteptat. Asta e problema Regatului Unit deocamdată. Unii încă așteaptă plăți din 2015. Multe din aceste probleme se leagă de erori din imaginele sateliți sau de, de cartare și chiar nu putem uh, soluționa aceste probleme, aici apar piedicile majore. Îmi pare rău că nu am venit cu o soluție constructivă, dar iată, cred că se demonstrează astfel cum politica agricolă comună ne încurcă mai mult decât să ne ajute. Mulțumesc. Am și eu o întrebare. E un punct uh, interesant aici. Pentru că politica agricolă comună va veni cu cerințe suplimentare diferite și asta se întreba curtea dacă acest sistem poate îndeplini aceste cerințe, dacă sistemul poate controla această viitoare uh, viitor sistem. Și o întrebare pentru domnul Pascu de la Direcția Generală. Un sistem care nu poate, iată, identifica pășunile sau terenurile agricole, cum va identifica detalii mai importante. Sistemul de până acum mi se pare că e mult mai, cu mult mai multe probleme decât mă arată cele 2,2%. Și am văzut asta și în Grecia. Sistemul a fost discutat acolo în detaliu și am văzut că e mai ieftin să plătești amenda decât să întreții un sistem real, funcțional. Dar, iată că fără acest sistem lucrurile nu mai funcționează și cred că dar am face bine să ne întrebăm ce părere are Comisia, în echipă că sunteți îngrijorați. Nu e vina dumneavoastră pentru toate aceste probleme, da. Aș dori să știu cât de vechi pot fi fotografiile, cât e permis. Și în ceea ce privește eligibilitatea, fotografiile de aici sunt foarte frumoase, domnule Mionis. Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut ce ne-ați arătat. Dar uh, mă, mă enervez la culme când văd așa ceva. Adică, cum putem crea un sistem de plăți pe așa ceva? Și de ce permitem acest lucru? De ce lăsăm statele membre să facă asemenea prostii care nu mai pot fi controlate ulterior și care nu pot fi controlate fără dificultate. Așadar, e timpul pentru răspunsuri acum, domnule director. Vă rog. Thank you very much, Mrs. Chair, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Schmidt, doamnă Domnule Milionis, stimați membrii acestei comisii, este onoare pentru mine să vă prezint uh, părerile comisiei cu privire la acest uh, raport. Voi uh, spune câteva cuvinte cu privire la raport și apoi voi reveni asupra câteva aspecte pe care le-ați menționat dumneavoastră în raportul Curții de Conturi, care au un impact asupra sistemului LPS. Avem astfel un raport special Comisia împărtășește opinia Curții de Conturi cum că LPIS este un instrument util care are o contribuție semnificativă la detectarea și combaterea erorilor în punerea în aplicare a programului. LPS este o piatră de temelie a sistemului administrativ de control. Este un mecanism de control din PAC mecanism de control esențial pentru atribuirea de subvenții pe bază de teren și care ne permite și să facem verificări. Datorită aplicației de ajutor geospațial, LPIS ne ajută să prevenim, să detectăm și să corectăm erori în fazele incipiente ale acestora. Sistemul, de asemenea, joacă un rol din ce în ce mai mare în verificarea conformității cu diverse uh, obligații uh, de mediu. Aici uh, fac referire și la înverzire, de exemplu, la ecologizare, chiar dacă nu se pot verifica chiar toate elementele care țin de ecologizare prin LPIS. E nevoie și de verificări pe teren, nu doar prin LPIS. Comisia dorește să sublinieze faptul că LPIS a fost îmbunătățit din ce în ce mai mult pentru a se respecta cerințele pacului 2014-2020. 2015 până în prezent. Prin corecțiile financiare și prin follow-up-ul de la nivel de stat membru, am reușit să ajungem la o rată a erorii destul de mică, de 2,2%. Aș dori să subliniez și faptul că performanța comisiei în rolul său de monitorizare a fost recunoscută în raportul Curții de Conturi. Aș dori să subliniez că Comisia definește câteva obiect, obiective principale, câteva reguli principale pentru administrarea și uh, pentru administrarea acestui sistem de control, în așa fel încât să putem controla corect atribuirea celor 45 de miliarde de euro. Dar este responsabilitatea statelor membre să mențină actualizat sistemul LPIS, să se asigure de fiabilitatea datelor și să se asigure de eficiența sistemului din punctul de vedere al costurilor. Și să menționăm faptul că avem 44 de niveluri pentru LPIS, la nivel național, regional și mai departe, dar totul depinde foarte mult și de structura administrativă a statelor membre. Deci în momentul în care ne referim la rentabilitate, e nevoie de uh, E nevoie să înțelegem că o soluție poate fi implementată cu costuri mici într-o regiune, într-un stat membru, dar poate nu în altă regiune, în alt stat membru. E, e o diversitate foarte mare între diversele regiuni și de aceea există feluri diferite de LPIS, cu toate că regulile, principiile sunt aceleași în întreaga Uniune Europeană. În ceea ce privește evaluarea calității LPIS, este important să specificăm că metodologia dezvoltată de comisie chiar ajută statele membre să identifice slăbiciuni care vizează diversele um, aspecte problematice de interpretare a LPS-ului și mai departe și statele membre să pună în aplicare măsuri de corectare a acestor erori. În acest sens, Comisia ghidează și supraveghează statele membre în implementarea soluțiilor. Comisia revizuiește în mod continuu toate regulile care țin de LPS în contextul uh, analizelor pentru pacul de după 2020. Cu colegii noștri de la Centrul Comun de Cercetare am uh, analizat, am evaluat care ar fi cea mai bună metodă de a merge înainte, noi uh, forme de fotografiere din satelit sau ce metode trebuie să folosim ca să îmbunătățim eficiența sistemului. De asemenea, aș dori să menționez un lucru în ceea ce privește monitorizarea evaluării de calitate anuale, feedback-ul sta- către statele membre și în acest proces de evaluare a calității a fost uh, din ce în ce mai bun, din ce în ce mai mult feedback și astfel sper că vom putea crește eficiența și vom putea scădea costurile. Și astfel vom putea, în cele din urmă, să reducem nivelul de erori. Aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce vrește costul controlului și felul în care am putea reduce acest cost, respectiv să îmbunătățim eficiența Ajax și LPS Pe de-o parte, trebuie să încercăm să simplificăm nu doar proiectarea sistemului LPS, ci și felul în care este utilizat acest sistem. Există mai multe feluri în care poate fi simplificat sistemul și am adoptat câteva uh, soluții în anumite state membre, de exemplu ceea ce privește definirea LPS-ului și am încercat să simplificăm cerințele um, pentru ecologizare în LPS. Dar în ceea ce privește utilizarea LPS-ului, și aici avem mai multe măsuri de simplificare, mai multe decizii de simplificare. Una dintre ele este extrem de importantă. Este vorba de introducerea unui sistem opțional de verificări preliminare. Prin intermediul acestui sistem, statele membre pot verifica din, în, chiar din timpul procesului de candidatură să utilizeze AIEC și LPS, să corecteze potențialele erori care ar putea apărea în decursul procesului. Deci, astfel să ne asigurăm că se acordă banii beneficiarilor care uh, trebuie și potențialele erori să fie depistate cât mai timpuriu și să fie corectate cât mai repede. Această soluție a dus la o îmbunătățire semnificativă a sistemului LPIS și în ultimii doi ani Comisia a investit foarte mult în această direcție, în simplificarea regulilor și în sprijinirea statelor membre pentru simplificare și um, în punerea în aplicare a acestor decizii. Cu colegii de la Centrul Comun de Cercetare am încercat să găsim cele mai bune soluții prin care să folosim cel mai eficient acest instrument. Pe viitor vom încerca să simplificăm, să îmbunătățim acest sistem destul de complex. E vorba de 44 de sisteme LPS și avem mai mult de 138 de milioane de parcele de teren care trebuie gestionate. Deci e un sistem destul de cuprinzător, foarte cuprinzător. Dacă ne dorim o politică mai eficientă, mai ambițioasă, atunci e nevoie să avem uh, obiective mai bine țintite E nevoie de reguli de eligibilitate mai precise. Important este să găsim echilibrul corect între eficiență și simplificare, gestiune financiară fiabilă. După cum ați spus, toate aceste sisteme au rolul de a ajuta administrațiile naționale să ajute la rândul lor fermierii, care au obiectivul de a primi cât mai mulți bani de la Uniunea Europeană într-o manieră cât mai fiabilă și bine reglementată. Vă mulțumesc! herzlichen Dank. Wir Mulțumesc. Din păcate nu avem suficient timp, deci dezbaterea pe care ar trebui să o purtăm nu mai putem purta acum, dar cred că vom reveni în cursul anului la acest uh, subiect. Aș mai dau o dată cuvântul domnului Minionis, vă rog. Uh, thank you. Oh, uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Principalul rezultat al acestui raport special este următorul. LPS este un instrument util, dar nu poate verifica chiar totul din noua politică agricolă comună. După cum știți, unul dintre obiectivele PAC este plata directă. Deci avem aceste plăți directe care vizează pajiștile permanente, diversificarea uh, culturilor și uh, zonele de concentrare uh, ecologică. LPS poate verifica cele două componente din ecologizare, dar nu și diversificarea culturilor. Pentru că aici uh, e vorba de uh, uh, anumite aspecte tranzitorii, temporare. În ceea ce privește imaginea din satelit, Aici avem un uh, element. Ele trebuie să fie actualizate la fiecare 5 ani. Problema este interpretarea acestor fotografii din satelit. Nu efectiv poza. Absolut, es geht aus dem Bericht. Așa este și cred că asta reiese foarte bine și din raport. Doamna Schmidt. Mulțumesc. te au spus destule. Aș uh, saluta dacă am putea discuta acest subiect mai în detaliu și aș mai saluta și dacă un stat membru sau altul ar trimite pe cineva sau îmi invita noi pe cineva ca să nu avem doar date de pe hârtie sau să ne spună comisia care sunt problemele, ci oameni de la fața locului. Mereu mi se pare că statele membre sunt cele rele care nu duc la îndeplinire lucrurile bune pe care le, punem, le spunem noi să le facă. Dar cred că nu așa funcționează lucrurile. Banii pot fi folosiți util numai dacă această cooperare funcționează. Dau dreptate și domnului Kanbach când spune că cu cât e mai simplu e un sistem, cu atât mai ușor e de folosit, cu atât mai ușor e de controlat și cu atât mai satisfăcuți sunt toți cei care îl folosesc. Deci ar fi minunat dacă am putea continua această discuție, dar având alături de noi și reprezentanți din statele membre. Da, în ceea ce privește în ce măsură e controlabilă noua reformă, da. Dar la atât de, atâtea milioane de parcele, nu cred că mai există sisteme simple. Domnul Flanagan, vă rog. Da, scuze. Nu cred că am primit un răspuns la întrebarea mea, sau poate n-am înțeles Statele membre trebuie să identifice astfel de suprafețe. Asta face parte din reforma 2013-2020, iar suprafețele identificate vor face obiectul unui coeficient de reducere? O întrebare pe scurt, așadar, un răspuns pe scurt? Îmi pare rău, din câte înțeleg, vă referiți la liniatul 53, pășuni permanente. Da, este una dintre opțiuni pe care am introdus în definiția pășunii permanente pentru a ține cont de diferitele tipuri de pășuni. În majoritatea țărilor europene e vorba de pășuni de suprafețe cu iarbă, dar în alte țări sunt suprafețe cu alte plante, nu cu iarbă. Se pot uh, face pășuni și în alte părți de aceea am extins definiția în ultima reformă pentru a ține cont de aceste nevoi specifice. Este o opțiune, statele membre pot introduce asta dacă doresc, nu e o obligație și dacă ele hotărăsc să introducă această nouă posibilitate, trebuie să identifice în LPIS diferitele tipuri de suprafețe pășunabile. Dacă viitora viitoarea politică comună de după 2020 se păstrează această nouă definiție, atunci da. Dacă vom avea un astfel de sistem și probabil că vom avea un astfel de sistem de identificat parcelele care beneficiază de susținere, atunci le vom putea identifica. Dar, repet, e un element opțional, nu o obligație. Mulțumesc. Doamna Iala. Rapid, solamente foarte pe scurt, am și o întrebare. Am înțeles că imaginile acestea din uh, satelit, nu știu exact termenul tehnic, deci am înțeles că aceste imagini din satelit nu sunt doar din sateliți europeni, ci se cumpără pachete cu imagini de la sateliți care nu aparțin Europei. Este adevărat și pentru PAC, pentru că acest lucru ne interesează foarte mult do we buy things from outside? No. Just the normal satellites. Doar sateliți obișnuiți? Sau răspundeți-ne în scris. Cer scuze, vorbeam cu colegii ca să vă dau răspunsul corect. Majoritatea imaginilor din satelit vin din partea companiilor europene, dar statele membre sunt libere să achiziționeze fotografii de unde doresc. Nu vă pot garanta asta 100%. Nu vă pot garanta că toate imaginile folosite au origine europeană, dar, așa cum spuneam și mai devreme, când ne uităm la utilizarea de noi tehnologii, îmi putea integra mai bine, dar mă referăm la Copernicus. E clar că avem acces la mult mai multe informații acum și nu e vorba atât de existența imaginilor, ci de interpretare. Putem interpreta toate aceste imagini. E vorba de diversificarea într-o nu mergând la fața locului, ci folosind propriile imagini în satelit. Mulțumesc! Mulțumesc pentru dezbatere. Cu siguranță rămânem pe subiect și vom mai găsi timp să discutăm subiectul. E vorba de mulți bani până la urmă. 11 pandemii, un raport special din partea curții domnul Cehovski, din partea noastră Brian Hayes. Domnul Cehovski, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Vă felicit și pentru realegere. Înainte de scurta mea prezentare, dați-mi voie să declar că îl voi informa pe domnul președinte de sugestia dumneavoastră ca reprezentanții ai curții să participe în toate misiunile pe care le organizează Parlamentul. Cred că e foarte util pentru ambele părți. Atât în planificarea auditurilor în special. Stimată doamnă președinte, dragi membri, este o onoare pentru mine să prezint acest raport special cu uh, probleme de sănătate, cu pericole de sănătate transfrontaliere. S-au luat măsuri importante, dar mai trebuie făcute multe lucruri. În primul rând îi mulțumesc uh, domnului Haes pentru că a pregătit foarte bine acest document de lucru și pentru că susține recomandările noastre și are o abordare pozitivă în general. Domeniul auditat e foarte important pentru că evenimentele ne-au, recente ne-au arătat că există astfel de pericole și de multe ori sunt transfrontaliere și că pot cauza costuri semnificative, în special când astfel de urgență durează multă vreme și uh, afectează viața de zi cu zi. Ne aducem aminte cu toții de criza Ebola, de E. coli și de altele. Trei informații pe scurt. În primul rând, nu e un raport tipic al curții, pentru că aici nu suntem doar un gardian al fondurilor europene, ci și un avocat al cetățenilor. Iar recomandările noastre se referă în special, sau se gândite în special pentru protecția cetățenilor. Acest element nu e vorba de acțiune neapărat, ci de cât de pregătiți suntem pentru a acționa. Iar domeniul auditat, responsabilitatea statelor membre. un rol uh, de coordonare și de susținere. Și aici avem nevoie de mai multă cooperare și mai multă integrare europeană. Sper că nu e vorba sau nu e un mesaj politic. Concluzia noastră e că Europa e mai bine pregătită, dar nu 100%. Suntem pregătiți, dată fiind adoptarea deciziei cu privire la astfel de pericole și avem astfel mecanisme mai bune acum pentru a proteja cetățenii. Asta îmbunătățește și rolul Comitetului de Securitate, extinde cadrul, se referă la o serie întreagă de biotoxine, de probleme antimicrobiale, de boli transmisibile. Se include acum și achiziționarea în comun a unor uh, echipamente medicale. Avem și o bază juridică pentru sistemul de alertă rapidă care există deja. Acest instrument este important pentru Comisie și pentru autoritățile naționale, astfel încât să fie într-o comunicare permanentă și să emită alerte publicului când există riscuri. Am găsit probleme semnificative peste tot, iar pentru îmbunătățire recomandăm în primul rând elaborarea unei foi de parcurs strategice pentru acest Comitet de Securitate a Sănătății, ca să ne asigurăm că statele membre și Comisia lucrează înspre, împreună spre obiective pe care le înțeleg la fel, apoi îmbunătățirea sistemului de alertă rapidă, dacă sistemul ar fi utilizat pe, la scară largă, ar putea fi uh, să, să joace un rol mai bun. În al treilea rând, Comisia trebuie să îmbunătățească durabilitatea rezultatelor din acțiuni cofinanțate pentru protejarea în domeniul uh, sănătății. Aceste elemente ar trebui continuate și mai bine promovate ca să aibă un uh, impact real. Iar în al patrulea rând, Comisia ar trebui să acopere lipsurile de cooperare între diferitele sisteme, între diferitele servicii. Când vorbim de sănătate, mă refer la serviciile, ar trebui implicate și serviciile de mediu și de transport, pentru că aceste domenii se suprapun de cele mai multe ori. Domnul președinte, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru acest raport important. Domnule Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit și eu încă o dată cu privire la alegerea uh, dumneavoastră, confirmarea în rol de președinte al comisiei noastre pentru următorii doi ani și jumătate și mulțumesc curții pentru un raport atât de important. El a fost publicat cu ceva timp în urmă și a fost uh, discutat în presă la momentul respectiv. E vorba aici mai degrabă de competența autorităților și nu de finanțare în sine. Dar asta se discută dacă angajamentele luate de statele membre în faza inițială și apoi angajamentele în 2013, dacă au fost onorate. Deci un audit al competențelor și dacă statele membre au luat măsuri adecvate. Cred că putem spune, așa cum a și spus Curtea de fapt, că e, un stat, e, un, e o situație în care statele membre insistă pe suveranitatea lor și pe drepturile lor, dar eu cred că cetățenii au văzut, uh, dacă ar vedea cetățenii ce angajamente și au statele membre, ar pune presiune ca aceste angajamente să fie respectate, pentru că e un subiect foarte important, e vorba de securitate în domeniul sănătății, cunoaștem cazuri uh, recente, bola fiind un singur exemplu, avem în fiecare an astfel de, de exemple și de situații care apar, îngrijorări în multe state membre, știm ce, ce, unde există pregătirea și unde nu. Deci o problemă transfrontalieră pe care trebuie să o luăm în serios. Așa cum se spune deja în uh, raport, prima parte aș vrea să spun că asta a fost în urmă cu patru ani. De 10 ani am început faza inițială Deci, fiind obligată să facă acest raport, eu cred că există o responsabilitate în Parlament ca să ne asigurăm că aceste angajamente în care ne-am băgat, să nu uităm următoarea fază N-ar trebui să fie necesar un raport ca apoi să avem uh, discuții pe subiect. Dar e un raport binevenit, după cum am spus. Se pun întrebări uh, esențiale, și anume dacă statele membre se consultă. Nu prea sunt uh, dovezi în acest sens. Punem la o altă bune practici între state membre? Nu. Am făcut destul, uh, am planificat, am pregătit destul. Am semne mari de întrebare aici. Dacă există o abordare comună, nu cred. Și apoi e vorba și de răspunsul insuficient cât privește achizițiile în comun, în special la vaccinile, care există și nu întotdeauna avem um, un răspuns pentru a duce aceste vaccine la un preț corespunzător. Salut și dar raportul și apreciez modul în care uh, ați luat legătura cu mine. Sunt de acord că avem nevoie de o foaie de parcurs, asta e clar. Toată lumea trebuie să înțeleagă încotro ne îndreptăm cu aceste măsuri cu aceste declarații. Avem nevoie de o mult mai bună monitorizare strategică să arătăm care sunt bunele practici și uh, practicile mai puțin fericite, pentru că au trecut aproape patru ani de la declarația în 2014. Acest centru european nu răspunde eficient. Trebuie să studiem și aceste aspecte. Lipsește un răspuns din partea Comisiei și cooperarea trebuie să fie mult mai strânsă acolo. Penultima observație, așa cum am spus și mai devreme, trebuie să discutăm această problemă a achizițiilor și să discutăm asta în mod serios. Și așa cum s-a mai spus, eu cred că trebuie creat un sistem de alertă rapidă și asta mult mai devreme. Trebuie să ne coordonăm. E important ca un astfel de sistem să poată fi folosit ca să asigure cele mai bune sisteme utilizabile. Domnul președinte, e un subiect important, așa cum s-a spus. E un audit de competență, dar e important ca comisia noastră să vină cu propriile recomandări și sper că textul pe care l-am uh, produs va da de gândit instituțiilor, în special în ceea ce privește un acord între instituții. Mulțumesc. Colegul Părniu. În primul rând, să nu uităm că au avut loc mai multe evenimente majore. Contaminarea din 2008 cu melanimină, apoi pandemia H1N1 din 2009, apoi incidentul din Ungaria cu aluminul, apoi E. coli, bacteria E. coli, în următor, deci foarte multe catastrofe sanitare care au subliniat care sunt slăbiciunile mecanismelor naționale de alertă și mecanismelor europene de răspuns în aceste situații. Prin urmare, în iunie 2013 trebuie să adoptăm uh, măsuri în acest sens cu privire la amenințele transfrontaliere grave și a trebuit să consolidăm rolul lui Comisiei de, pentru Securitate Sanitară. A fost nevoie să creăm un cadru legal pentru cumpărarea de medicamente și vaccinuri în Europa, în baza unor consultări reciproce între statele membre și Comisie. Deci toate aceste lucruri sunt foarte utile și ele sunt în aplicare din noiembrie 2013. Deci am citit cu mare interes raportul Curții de Conturi cu privire la evaluarea punerii în aplicare a acestor decizii care s-au luat acum câțiva ani. Și am citit cu mare interes și evaluarea colegului Hayes. În, urma auditului, Curtea a ajuns la concluzia că Slăbiciunea statelor membre și a Comisiei Europene sunt un punct negativ în punerea în aplicare a măsurilor vizate. În primul rând, aș dori să cer Comisiei de Securitate Sanitară să stabilească o foaie de parcurs strategică pentru punerea în aplicare a deciziilor uh, relevante. Al, în al doilea rând, trebuie încurajate statele membre și Comisia Europeană să se grăbească cu punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru cumpărarea de vaccinuri pentru pandemii. În al treilea rând, e nevoie de măsuri mai bune pentru îmbunătățirea gestiunii noastre de risc și, în al patrulea rând, trebuie să existe o coordonare mai structurată între diversele servicii de la nivelul Comisiei Europene care se ocupă de securitatea de siguranța sanitară. În aceste condiții vom putea avea o pune în aplicare eficientă a acestei decizii, care are ca scop protejarea sănătății europenilor și a europenelor. Merci beaucoup de la Direction Générale. Mulțumesc de la DG Santé, domnul Ryan. Aveți cuvântul. Thank you very much for these... Uh, Mulțumesc pentru aceste idei, pentru raportul curții și proiectul de raport al domnului Hayes. Am notat raportul constructiv al curții și efortul făcut pentru a înțelege și a evalua un conținut foarte sensibil, probleme juridice și uh, politice. Suntem de acord cu raportul și adaptăm, adică mergem pe ideea recomandărilor în măsura în care sunt mandatul nostru. Vom uh, atrage atenția statelor membre prin mecanismul de coordonare pe care le avem acolo unde privește situația privește statele membre și în special în Comitetul de Securitate Sănătății. Comisia lucrează deja activ pe mai multe puncte menționate în raport, în special modernizarea sistemului de răspuns rapid. E un sistem IT al statelor membre pe care se pot notifica de astfel de alerte și urmărirea a alertelor. Deci, de exemplu evaluarea alertelor de risc. Se folosește în fiecare zi, în special în acest moment, cu influența aviară și cea de sezon. Dar mă refer la îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și legătura dintre sistemul nostru pe sănătate umană cu sistemele pentru situații chimici, chimice, probleme de mediu, sănătate animală și așa mai departe. Provocarea este aceste sisteme existente să funcționeze între ele, ca statele membre să nu trebuiască să raporteze aceeași uh, lucru în diferite sisteme, ci că o singură alertă să fie trimisă diferitelor autorități. Sistemul există și permite statelor membre să lucreze și să comunice. Ceea ce privește multe întârzieri identificate, Trag atenția asupra faptului că echipa responsabilă era ocupată cu uh, alerta în cazul Ebola, iar cei care erau uh, competenți erau preocupați cu problema Ebola. Și acum vă pot spune că această întârziere s-a rezolvat, iar actele de implementare pe care trebuia să le adoptăm sunt pe cale să fie adoptate. Avem uh, de implementare, dar și alte acte care sunt pe cale să fie publicate. Asta s-a întâmplat așadar. Avem și o foaie de parcurs care a fost distribuită deja, sper că va fi adoptată în sesiunea din iunie. Și mai menționa accesul la vaccine și contramăsuri medicale, o problemă majoră la ultima uh, pandemie de gripă, pentru că s-au plătit prețuri diferite și s-au cerut uh, mecanisme de achiziție unde se poate achiziționa dacă doresc să se pună la oaltă pentru a achiziționa. Chiar uh, înainte, după uh, Crăciun a fost semnat un prim contract pentru antitoxine împotriva botulismului ceea ce e relevant dată fiind amenințarea teroristă în Europa. Și mai multe state membre s-au hotărât să se pună la oaltă, să achiziționeze aceste antitoxine, primul exemplu concret pe care îl avem. Iar uh, prima achiziție comună, prima licitație, este discutată între statele membre, multe state membre implicate și documentele Sperăm că vor fi publicate înaintea verii și că vor fi semnate cu companiile câștigătoare înainte de sfârșitul acestui an. Deci se lucrează la această achiziție comună, se, lucr- se mișcă bine și primul contract a fost deja semnat. Cât privește coordonarea internă, problema constantă, numirea unui nou comisar, comisarul King, responsabil uh, ne-a permis să raportăm pe probleme de sănătate, să raportăm colegiului comisarilor lunar, ce există un raport lunar în comisie și am informat comisarul King despre activitățile care au loc în domeniul securității sănătății. Domnul Parniu a fost raportorul deciziei de creare a acestei structuri juridice pentru probleme transfrontaliere și trebuie să spun că a făcut o legătură foarte puternică între statele membre, Comisie și ce Centrul European pentru Prevenire și Control. Rolul este mult mai clar acum și legătura foarte clară cu activitatea pregătitoare care se desfășoară în statele membre. Acestea au fost punctele principale pe care am dorit să le menționez în răspunsul meu. Mulțumesc încă o dată mult pentru raport și mulțumesc domnului Hayes pentru observații.